Dragi colegi, bună ziua. Este o plăcere pentru mine să-i spun bun, ve- bun venit președintelui Mario Draghi la dialogul nostru monetar. Este un dialog monetar, monetar uh, foarte special din câteva motive. primul rând pentru că marcăm cea de-a 20-a aniversare a monedei euro. Am avut această aniversare și în plenară și este cea mai apropiată reuniune a Comisiei Econ de comemorare respectivă. Este o reuniune specială și dintr-un motiv suplimentar, pentru că este ultima prezență a domnului președinte Draghi în comisia noastră în această perioadă legislativă. Am, dori, am decis, drept urmare, să vă facem un cadou. Dorim să vă mulțumim pentru cooperarea, cooperarea strânsă pe care ați avut-o cu comisia noastră. Să vă mulțumim pentru gradul înalt de transparență care a permis un uh, control important din partea Parlamentului European a Băncii Centrale Europene, ceea ce contribuie la independența instituțională a Băncii Centrale Europene și cred că dialogul nostru și celelalte modalități de a colabora au demonstrat că împreună putem garanta o bancă centrală europeană independentă, transparentă și dispusă să poartă un dialog cu Parlamentul European. Și doar să vă mulțumim pentru toate aceste chestiuni și, în general, să profităm de această ocazie, să vă mulțumim pentru ceea ce ați făcut atât pentru Uniunea Europeană, cât și pentru Uniunea Economică și Monetară, pentru moneda noastră pe care o comemorăm și cred că mulți colegi recunosc, așa cum o fac și eu acum, că ceea ce ați făcut dumneavoastră. Contribuția dumneavoastră a fost fundamentală pentru a salva moneda noastră comună, pentru a-i păstra integritatea euroului și vă mulțumim pentru acest lucru și uh, vă înmânez uh, acest cadou. Thank you very much. Thank you. Thank you. And now, colleagues who wish, we, the idea was also to have a picture. Și, dragi colegi, cine dorește poate să ni se alăture pentru a avea o fotografie de grup comemorând acest ultim dialog monetar cu președintele BCE. we can move to the topic of... Haideți să trecem la subiectul dialogului nostru monetar. Am vorbit destul de mult deja, nu cred că mai e nevoie să mai adaug ceva suplimentar și pentru că sunt convins că cu toții ați citit concluziile Consiliului Guvernatorilor Băncii Centrale Europene, care evaluează perspectivele um, economice discută poziția politicii monetare, care rămâne neschimbată, cu un grad amplu de acomodare monetară și, domnule președinte Draghi, vă dau cuvântul pentru uh, discursul nostru introductiv. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc foarte mult, stimați membrii ai Comisiei de Afaceri Economice și Monetare, vă mulțumesc foarte mult pentru această surpriză. Mă onorează cu adevărat această placă comemorativă. Vă mulțumesc, a fost o adevărată surpriză pentru mine. Doamnelor și domnilor, este o plăcere să revin în Parlamentul uh, European, în fața comisiei dumneavoastră. Mă bucură faptul că ați ales ca subiect proiectul Moneda Euro și realizările sale în ultimii 20 de ani pentru a fi discutate astăzi. Aș dori să încep pe fond, discutând dimensiunile interne și externe ale zonei euro. euro. După care voi argumenta că, bazându-ne pe ceea ce am realizat uh, deja, datoria noastră de astăzi este să continuăm progresele necesare pentru ca uh, toate beneficiile monedei euro să se îndeplinească în totalitate. Moneda euro a fost introdusă pentru a profunda piața unică și pentru a-i uh, păstra integritatea a continuat uh, proiectul european uh, în sensul reducerii uh, obstacolelor transfrontaliere prin eforturi și politici comune. A continuat spiritul care se regăsea deja în declarația Schuman din 1950 și anume de a construi Europa prin realizări concrete. Drept urmare, economiile noastre acum sunt integrate într-o măsură care nu putea fi imaginată nu cu foarte mult timp în urmă. Moneda euro a fost uh, creată pentru a fi o monedă de încredere și una stabilă și moneda euro a furnizat într-adevăr două decenii de stabilitate a prețurilor, ceea ce uh, a îmbunătățit încrederea oamenilor în valoarea economiilor lor. Prețurile stabile au facilitat uh, investițiile din partea societăților comerciale și crearea de noi locuri de muncă. Astăzi, mai mult de 20 de milioane de europeni au un loc de muncă în comparație cu 20 de ani în urmă, în cele 19 state uh, care au moneda euro de la introducerea monedei euro, participarea, rata de participare din forța de muncă a crescut de la 59 la 67%, cel mai înalt nivel înregistrat vreodată. Cele două decenii din existența monedei euro au fost uh, excepționale. Primul deceniu a reprezentat o culminare a o perioadă de 30 de ani de macro, de stabilitate macroeconomică, cunoscută sub denumirea de Marea Moderație. Rata inflației în medie a fost apropiată de 2% și Banca Centrală Europeană a garantat această stabilitate a prețurilor, mai ales prin ajustarea ratei uh, de dobândă de referință. Ultimul deceniu a dus cu sine cea mai uh, gravă criză economică de la marea criză economică din, 19, uh, din uh, perioada interbelică. Așa cum am uh, spus în urmă cu două săptămâni în plenară, ca răspuns la această criză economică a trebuit să recurgem la noi instrumente pentru a garanta eficacitatea politicii noastre următoare și pentru a stabiliza economia zonei euro. Mulțumită eforturilor colective depuse de toți cetățenii europeni, zona euro a reușit să depășească criza economică Rezultatele sunt concrete și hotărârea a fost una tangibilă, 22 de trimestre consecutive de creștere economică, o rată a șomajului la cel mai redus nivel din octombrie 2008 și salariile, respectiv veniturile, în creștere. Cu toate acestea, în ultimele câteva luni, informațiile au uh, ne dau motive de îngrijorare datorită anumitor factori specifici din, din uh, câteva țări și datorită veniturilor mai slabe. Incertitudinile persistente legate mai ales de factori geopolitici și de amenințarea reprezentată de, de protecționism au un impact asupra sentimentului econom, economic. În același timp, condiții uh, financiare de sprijin uh, o dinamică favorabilă de pe piața muncii și o tendință de creștere a salariilor um, stau la baza extinderii uh, economice din zona euro și uh, contribuie la, presi- la o presiune inflaționistă. Acest lucru duce, uh, duce la situația în care inflația se apropie de nivelul de sub, dar aproape de 2% pe termen mediu stimuli uh, importanți din punct de vedere al politicii monetare sunt uh, foarte importanți pentru a, pentru a păstra aceste presiuni interne asupra prețurilor și asupra inflației uh, nominale pe termen, țintei de inflație nominală pe termen uh, mediu. Acest lucru se uh, regăsește și se reflectă și în politica Băncii Centrale Europene de reinvestire, de exemplu, uh, a dobânzilor uh, din programul de achiziții de active și oricum uh, Consiliul Guvernatorilor BCE este pregătit să recurgă la toate instrumentele care stau la dispoziție pentru a se asigura că rata inflației se apropie de, țin, de ținta stabilită de noi într-un mod durabil. Beneficiile monedei euro nu s-au limitat doar la dimensiunea internă a Uniunii Europene. Faptul că am lucrat împreună în Uniunea Economică și Monetară ne-a permis să ne păstrăm suveranitatea care uh, altfel ar fi fost pierdută de statele individuale într-o economie globală tot mai integrată. Așa cum s-a prevăzut deja de la momentul creării sale, moneda euro simbolizează unitatea continentului european, un continent care poate să-și exercite mai bine uh, influența globală. Conlucrarea noastră în uh, cadrul Uniunii Economice și Monetare ne dă un cuvânt mai greu de, cu o pondere mai mare în uh, negocierile internaționale, internaționale și ne îmbunătățește capacitatea de a influența relațiile uh, economice. Acestea sunt cuvintele lui Jacques Delors din vestitul deja raport Delors. În ultimii 20 de ani, moneda euro a devenit a doua monedă ca importanță din sistemul monetar internațional. 20 până la 40% uh, din rezervele globale de valută, din tranzacțiile inter, uh, internaționale în valută, din, uh, dator, din datoria uh, internaționale, de exemplu, sunt denominate în Europa, în euro și mai mult de 50 de țări sau teritorii folosesc sau își și-au legat propria monedă de euro. Această poziție globală a monedei euro aduce anumite beneficii. De exemplu, reduce costurile tranzacțiilor internaționale, ceea ce permite uh, societăților comerciale din zona euro să fie mai competitive aduce uh, de, asem- de asemenea un grad mai mare de, lichid- de lichiditate piețelor financiare din Europa, ceea ce permite investitorilor să aloce în mod mai eficace uh, resursele de care, de, ca- de care dispun. Sunt reduse de, de asemenea costurile de acces la credit uh, entităților europene ceea ce este în beneficiul societăților comerciale, gospodăriilor și contribuabililor europeni. Desigur, rolul internațional al monedei euro aduce cu sine și anumite provocări, de exemplu, o expunere mai uh, ridicată în fața evoluțiilor internaționale și uh, o modificare potențială a procesului de transmitere a politicii monetare. Um, beneficiile unei monede unice pe plan internațional depășesc sfera zonei, uh, unei zone monetare, cu o monedă unică. Cooperarea internațională este esențială și cred că putem să promovăm și mai eficace ideile și interesele europene dacă vorbim la unison. Și, într-adevăr, vocea zonei euro a avut un rol important pentru a consolida cadrul internațional de reglementare după criza financiară globală. Astăzi, mecanismul unic de supraveghere este cel mai mare mecanism uh, de supraveghere a sectorului bancar pe plan global și își aduce contribuția cu succes în a da o formă cadrului internațional de uh, supraveghere. De la uh, criza datoriei suverane din Europa, din păcate, rolul Europei pe planul supravegherii a fost erodat puțin. Este uh, rolul său, eh, rolul monedei în tranzacțiile internaționale a rămas unul stabil, însă rolul pe piața eh, datoriei publice și a rezervelor uh, în valută a fost în uh, declin, ceea ce este un simptom a deficiențelor existente în continuare în Uniunea Economică și Monetară, care au fost expuse de criză. Preocupări legate de rezistența arhitecturii Uniunii Economice și Monetare, preocupările legate de fărâmițarea financiară, stau la baza acestui proces de erodare. Într-adevăr, stabilitatea, datoria financiară, lichiditatea, Uh, sunt elementele principale care caracterizează o monedă internațională și factorii politici de finanțe europeni acordă o atenție mai mare apelurilor din ultimele luni ca moneda euro să își asume un mai puternic rol internațional. Summitul euro din decembrie 2018 a încurajat uh, eforturi suplimentare în acest sens. Zon, uh, rolul internațional monedei euro este sprijinit prin uh, politici sănătoase fiscale în zona euro și de o uniune economică și monetară mai aprofundată și uh, definitivată. Pentru acest lucru avem nevoie de eforturi suplimentare pe calea unei integrări mai aprofundate. Ultimii 20 de ani ne-au demonstrat fără niciun fel de îndoială cât de dificil poate fi să garantezi uh, prosperitate economică. Acest lucru s-a dovedit a fi adevărat atât în zona euro cât și în afara zonei euro. Cu toate acestea, acești, acești 20 de ani ne-au demonstrat de asemenea că putem face cel mai bine acestei provocări uh, împreună pentru a realiza în totalitate îndeplini în totalitate beneficiile monedei euro, trebuie să înțelegem care au fost premisele de la, de la care a fost introdus uh, moneda euro în 1999. Avem, ne de, avem nevoie de reforme naționale pentru a promova convergența economică. În orice sistem uh, monetar, potențialul de creștere economică mai mare poate să se îndeplinească doar prin continuarea eforturilor de reforme structurale procesul de convergență este determinat în mod fundamental de factori structurali care țin de competențele statelor membre. Pe de altă parte, moneda euro poate să-și aducă o contribuție importantă prin sprijinirea și prin facilitarea acestor eforturi um, structurale și faptul că stăm împreună reprezintă un avantaj competitiv de care cred că ar trebui să profităm cât mai mult. De exemplu, ar trebui să profităm de sinergiile care există între Uniunea Economică și uh, Monetară și piața unică. Piața unică este unul din cele mai puternice instrumente pe care le avem la dispoziție pentru a uh, profita de mecanismele care susțin creșterea productivității. Într-adevăr, o adevărată uniune a piețelor de capital nu doar că ar uh, ușura accesul la finanțare pentru societățile comerciale și pentru gospodării, uh, susținând astfel uh, inovarea. Ar contribui de asemenea la diversificarea riscurilor și astfel ar compensa reducerea temporară a activităților pe plan local fiind vorba de așa, numi, așa numită partajare privată a riscurilor, ceea ce nu ar face decât să contribuie la uh, reziliența Uniunii Economice și Monetare. În al doilea rând, este deosebit de important să uh, încheiem procesele pe care le-am demarat uh, după uh, criza financiară, și anume Uniunea Bancară. Împreună cu Uniunea Piețelor de Capital, o Uniune Bancară completă ar limita, ar, ar, ar, sub, ar suplimenta lipsa uh, Uh, partajării private a riscurilor care nu există în Europa, așa cum se întâmplă în uh, Statele Unite ale Americii, de exemplu. Însă o partajare a riscurilor uh, private ar trebui să fie susținută, acompaniată și de alte instrumente. Ar trebui să îmbunătățim încrederea în sistemul financiar, astfel încât acesta să devină mai eficace prin, și prin măsuri pe plan național. Aceste acțiuni pot fi sprijinite și de acțiuni pe plan european, de exemplu, cum ar fi decizia recentă luată pentru a avea un instrument în sprijinirea competitivității pe plan european. Pentru a face față crizelor cu caracter ciclic de, de, pe, de pe viitor, uh, avem nevoie de posibilitatea de a răspunde unor uh, șocuri, de a exista un sprijin contraciclic cu caracter public și toate aceste instrumente trebuie să interacționeze într-un mod eficace și uh, complet. Nu este, o, nu este vorba de un caracter ide- idealistic sau utopic uh, dorința de a realiza aceste reforme. Da, și vom reuși să facem acest lucru dacă le lucrăm împreună. Și la summitul din decembrie, liderii europeni s au s-au reangajat în uh, sensul consolidării Uniunii Economice și dacă și acest angajament trebuie să devină în cele din urmă uh, o măsură sau să devină măsuri politice concrete. Domnule președinte, stimați membri ai Comisiei Econ, am folosit cuvântul împreună de mai multe ori astăzi. Ținând seama că este ultima dată când ne vedem în această legislatură, aș dori să vă adresez și câteva cuvinte cu caracter personal. Aș dori să mulțumesc tuturor pentru rolul pe care l-a jucat această comisie în uh, ultimii ani. Cu ocazia primei audieri la care am participat aici în Comisia Economie, aduc aminte că am spus că este vorba de primul exercițiu de uh, control democratic în Parlamentul European și că vă, sunt uh, mulțum- că vă mulțumesc pentru acest exercițiu. Și vă asigurăm că Banca Centrală Europeană va uh, fi supusă unui control democratic și că astfel uh, își va dovedi independența exercitării mandatului politicii monetare. Însă și aș dori să vă mulțumesc pentru sprijinul exprimat întotdeauna de membrii acestei comisii pentru acțiunile Băncii Centrale Europene și a fost întotdeauna un sprijin, un sprijin sincer pentru că a pornit și s-a bazat pe vocea uh, cetățenilor europeni și a fost un sprijin deosebit de important pentru Banca Centrală Europeană în uh, ultimii ani. În calitate de colegiuitor, ați avut un rol important în îndeplinirea unor reforme cruciale care au întărit și mai mult Uniunea uh, noastră. Această comisie și, în general, Parlamentul European au uh, interpretat uh, în mod corect cererile cetățenilor europeni și doar astfel încrederea în uh, legitimitatea instituțiilor și politicilor europene este construită. Doar așa putem să ajungem la o uniune mai eficace și cu un caracter mai inclusiv. Așa cum am susținut uh, și cu alte ocazii, Parlamentul European poate, poate avea un uh, rol în a crea o Uniune mai puternică, o Uniune care poate să furnizeze propriilor cetățeni sec- uh, securitate și bunăstare economică, promovând în același timp valorile unei uh, societăți deschise și pașnice. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și acum vă stau la dispoziție pentru întrebări. Mulțumesc! Thank you very much uh, so for your Vă mulțumesc. Vă mulțumesc și pentru cuvintele amabile uh, vis-a-vis -vis de activitatea comisiei noastre și dăm acum cuvântul membrilor comisiei noastre. Domnul, primul este domnul Ferber. Mulțumesc, domnule președinte, draghi. Uh, uh, fac efortul să vorbesc germană în calitate de bavarez, spune vorbitorul. În numele grupului PP vreau să vă mulțumesc călduros pentru modul deschis în care ați colaborat cu noi. Deci, repet, în numele grupului PP vreau să vă mulțumesc pentru uh, atitudinea noastră mereu deschisă și pentru posibilitatea să intrăm într-un dialog în multe locuri, nu doar aici, uh, ci și la vizitele periodice de la Frankfurt sau în alte locuri în Uniunea Europeană, unde a existat uh, posibilități de a ne întâlni. Am apreciat foarte mult acest lucru și este, de fapt, uh, uh un precedent pe care dumneavoastră l-ați uh, creat. Am două întrebări. Uh, de, din scurt, uh, Comisia Europeană a uh, publicat o comunicare în care vorbește despre rolul internațional al monedei euro, mai ales rolul ca și monedă de rezervă. Care ar fi consecințele pentru dumneavoastră, pentru politica monetară? Și vedeți vreo problemă în faptul că Uh, Statele Unite, prin moneda lor uh, ca rezervă, uh, controlează politica monetară la nivel global. Când vedeți o posibilitate de a schimba politica monetară în ceea ce privește stabilirea ratei dobânzii de referință? Apoi, Uh, Curtea de conturi uh, verifică legalitatea și regularitatea uh, operațiunilor Uniunii Europene și tuturor acțiunilor, inclusiv ale celor, celor ale Băncii Centrale Europene. Prin urmare, Curtea de conturi analizează și viteza de reacție capacitatea de reacție și mecanismul unic de supraveghere. Și Banca Centrală Europeană se spune de mai multe ori în rapoartele curții, curții de conturi că nu a pus la dispoziția acestei instituții toate documentele necesare pentru activitatea acesteia de audit. Ați putea să ne spuneți de ce anume Banca Centrală Europeană re, uh, refuză să colaboreze în mod adecvat cu Curtea de Conturi și cum s-ar putea îmbunătăți situația? Mulțumesc! Uh, thank you. Uh, I think you asked me Mulțumesc. Mi-ați adresat două întrebări. În primul rând, cum, s-ar put, cum ar afecta extinderea rolului internațional al monedei euro, politica monetară? Bine, în primul rând trebuie să ajungem acolo și trebuie să ne întrebăm de ce rolul nostru internațional nu este atât de important precum ar putea să fie, dată fiind uh, dimensiunea și puterea economiei zonei euro. Și răspunsul este foarte simplu. Trebuie să se completeze Uniunea Piețelor de Capital, Uniunea Bancară și în acel moment vom avea un sector financiar internațional comparabil cu cel din Statele Unite și uh, Um, care va duce la un rol uh, atât de puternic pentru euro cum îl are uh, dolarul în momentul de față. Nu există niște legături uh, foarte clare între rolul internațional al monedei euro și politica monetară, dar sigur că va trebui să luăm în considerare, așa cum facem și astăzi, um, consecințele și efectele asupra altor jurisdicții. Astăzi luăm în considerare, însă directa, legătura ar fi mult mai directă corectă într-un astfel de viitor. În ceea ce privește politica monetară uh, mai uh, permisivă, spuneți dumneavoastră, nu ni se pare că e așa, pentru că uh, Rezerva Federală din America a început easing-ul cantitativ mult mai devreme decât noi și acum sunt într-o poziție complet diferită în, cicl, în ciclul uh, economic, dar nu cred, nu cred că putem să comparăm gradul de relaxare al politicii monetare. În orice caz, ei au început cu mult timp înaintea noastră. Și asta e răspunsul la prima întrebare. Acum, în ceea ce privește cea de-a doua întrebare, referitoare la Curtea de Conturi Europeană, știți că o să trec și la detalii, dar în orice caz concluzia și ceea ce vă pot spune foarte ferm este că suntem pregătiți să colaborăm. Uh, avem vreo 500 de documente pe care le-am elaborat, 6.000 de pagini în 38 de întâlniri și teleconferințe cu Curtea de Conturi. Deci am elaborat toate aceste documente pentru ei, le-am dat toate informațiile pe care ni le-au cerut în cadrul mandatelor celor două instituții. Tratatul definește mandatul Curții de Conturi de a examina eficiența operațională a gestiunii BCE. Deci există niște limite care au fost trasate în mod conștient de către legiuitor pentru a garanta independența BCE. Mai mult decât atât, în 2017, Comisia a fost de acord cu interpretarea BCE a dispozițiilor juridice referitoare la statutele noastre și în regulamentul privind SSM-ul, Mecanismul Unic de Supraveghere. Deci, după cum am spus, am colaborat uh, foarte mult, dar în respectând mandatele instituțiilor. Thank you, Pervaș Beres. Mulțumesc. Pervaș Beres pentru SJD. Euh, mulțumesc, domnule președinte. numele grupului Socialiștilor și Democraților vreau și eu să vă mulțumesc pentru calitatea cooperării uh, care s-a desfășurat între Parlamentul European și Banca Centrală Europeană uh, sub uh, egida președinției dumneavoastră, relația noastră a evoluat, pentru că vă amintiți că pe durata primei audieri, când erați candidat doar la președin- președinția Băncii Centrale Europene, v-am interpelat virulent, ca să spun așa, și unii din prietenii mei uh, care cunoșteau organizațiile uh, de resort mi-au spus că cunoștința dumneavoastră a funcționării piețelor financiare vă vor permite să fiți un mare președinte al Băncii Centrale și așa a, fi și fost și vă felicit. Cât despre întrebările mele, v-aș întreba în primul rând ce valoare faceți în legătură cu situația în ce privește impactul politicilor bugetare pentru că totuși uh, avem impresia că în ce privește funcționarea zonei euro, politica monetară este determinată de subevaluarea impacturilor politicilor bugetare și ce ar trebui corectată în sensul acesta. În al doilea rând, uh, ca să mă leg de ce a spus antevorbitorul meu, totuși am impresia că relansarea dezbaterii acestea privitoare la dimensiunea internațională a monedei euro e înfățișată de unii ca un fel de uh, mod de a scăpa de o altă discuție sau de o răspundere. Și, într-adevăr, uh, euro încă nu este o monedă în adevăratul sens al cuvântului cu o guvernanță și atunci o piață a capitalelor și a, uni, un, și a Uniunii Bancare și atunci nu poate să acționeze cu toată forța pe piața internațională. Dar sunteți convins că mesajul ăsta e, bineînțeles, și la uh, Comisie și la Consiliul uh, European? Um, um, Mulțumesc pentru întrebări. La prima întrebare v-aș răspunde următoarele. Ce politică politica monetară peste tot, dar și în partea noastră a lumii, trebuie să evite dominanța fiscală, pentru că dacă nu, Banca Centrală își pierde independența și, prin urmare, și credibilitatea. Au fost mai multe situații, mai multe cazuri în trecut, nu în zona euro, în alte părți ale lumii sau înainte să fie introdusă moneda euro, în care bănci centrale au fost profund afectate de dominanța, dominanția fiscală și um, am putea spune că și-a pierdut independența și consecințele s-au văzut foarte clar în ratele inflației și rata șomajului, care amândouă au fost foarte ridicate în decursul anilor 80. De aceea, asta este primul lucru pe care trebuie să-l luăm în considerare. Dar, acestea fiind spuse, putem să îmbunătățim uh, normele fiscale existente? Stați să facem chiar un pas mai în spate. Este o diferență mare între politica fiscală și politica uh, monetară în ceea ce privește integrarea. În politica monetară am trecut, uh, am depășit anii 80, când integrarea și coordonarea se asigurau prin norme. Deci un sistem bazat pe norme am observat eșecul acestui sistem și părinții fondatori ai monedei euro au creat un model de integrare a politicilor monetare bazat pe instituții. Acest lucru, sigur că după 15-20 de ani de eșec al sistemului bazat pe norme. În politica fiscală, această tranziție încă nu a avut loc. Încă ne bazăm pe norme în funcționarea acestor norme. E foarte la modă să criticăm aceste norme, dar de fapt eu cred că au fost foarte utile. Gândiți-vă doar cum ar fi putut să evolueze deficitele și uh, datoriile fără aceste norme. Că dacă pot fi ele îmbunătățite, în mod clar, trebuie să fie îmbunătățite, pot fi îmbunătățite și în următoarele luni, în următorii ani, sunt sigur că vom vedea îmbunătățiri. Dar, în cele din urmă, și am spus acest lucru și cu alte ocazii, în cele din urmă, eu cred că cea mai bună formă de coordonare va fi bazată pe instituții, așa cum se întâmplă și în politica monetară. În ceea ce privește rolul internațional al monedei euro, eu că, cred că este o discuție foarte bună, pentru că realitatea ne constrânge să ne focalizăm asupra ar ceea ce se întâmplă în jurisdicțiile unde monedele au, joacă un rol important la nivel internațional, dolarul american. Deci ne uităm acolo la această uniune și vedem că are o piață de capital care funcționează bine, o uniune bancară ce funcționează bine, are un singur buget și un guvern. Iar noi nu suntem o țară, suntem o uniune de mai multe țări. Așadar, Trebuie să ne mișcăm într-o direcție anume, să încercăm să îmbunătățim uh, Uniunea noastră monetară, pentru că încă nu a ajuns să fie optimare, multe fragilități și am văzut acest lucru în timpul crizei și treptat, consecvent, uh, urmărind de evoluțiile politice din statele membre, să mergem în direcția aceasta. Mulțumesc! Mulțumesc, Bent Luke! Domnule Draghi, și eu vreau să vă mulțumesc pentru cuvintele prietenești pe care le-ați uh, exprimat față de noi, chiar dacă trebuie să vă spun că nu mă număr printre aceia care uh, vor colabora cu dumneavoastră la uh, la completarea zonei euro, pentru că nu sunt de părere că zona euro, că moneda euro este o monedă potrivită pentru Uniunea Europeană și nu sunt de părere că BCE-ul își respectă mandatul, ci mi se pare că îl depășește, așa cum știți. Prin urmare, um, suntem de tabere diferite într-o luptă în care uh, eu Mă bucur că dumneavoastră sunteți un luptător bun, dar mi se pare păcat că luptați de partea greșită. Ehm, deci aș dori să știu ehm, dat fiind dialogul monetar pe care l-am purtat, um, este unul dintre cele mai bune dialoguri pe care le-am avut cu uh, oaspeții acestei, acestui Parlament. Ați venit întotdeauna cu o argumentare fundamentată, uh, în mod exemplar și vă mulțumesc pentru faptul că am avut uh, o, un schimb de opinii fructuos. Am două întrebări. Una se referă la Uh, situația uh, conjuncturii economice care s-a înrăutățit. BCE-ul a spus că că PSPP-ul uh, va fi redus, dar dat fiind faptul că acesta este și trebuie să rămână un instrument al BCE, mm, ați putea să vă imaginați ca cumpărările, uh, cuantumurile cumpărate nete um, să crească în decursul acestui an și ce motive ar putea sau care ar fi motive, care ar fi condițiile necesare pentru acest lucru. A doua întrebare se referă la un domeniu despre care am discutat de multe ori, soldurile din sistemul de target. Um, sunt persoane care spun că băncile centrale naționale uh, în sistemul BCE ar putea să devină insolvabile și dacă există o insolvabilitate la nivel de stat, atunci există și o fugă așa numită a capitalului. Și ceea ce înseamnă că uh, va interveni Banca Centrală Europeană pentru refinanțare. Vreau să vă întreb dacă puteți să confirmați acest lucru și anume, puteți să excludeți situația ca o bancă centrală națională să intre într-un astfel de scenariu în, și să devină, deci, insolvabilă în sistemul uh, interior al băncilor centrale europene. thank you, thank you. Thank you also for your thanks, especially appreciated because they Mulțumesc, mulțumesc și pentru uh, mulțumiri, pentru că vin din partea cuiva care are opinii foarte diferite față de ale mele, după cum ați și spus. Însă, dați-mi voie mai întâi de toate să mă refer la un punct uh, care se referă la mandatul nostru, pentru care are legătură cu restul răspunsului pe care vi-l voi da. Uh, Sigur că pot exista îndoieli subiective în legătură cu întinderea mandatului, dar fapt este că uh, cea mai înaltă curte, de nivelul cel mai înalt din Europa, a spus că am operat în limitele mandatului nostru cu uh, instrumente legitime din uh, cutia noastră de instrumente și le vom utiliza posibil și în viitor. Iar acum dați-mi voie să vin la întrebarea dumneavoastră. Uh, după cum am spus, avem diverse instrumente la dispoziție. Avem uh, orientări despre ratele dobânzilor, e vorba și de uh, contingența de dată și de stat. Avem și o situație de stabilizare. Nu mai cumpărăm pe bază neto și am stabilizat stocul uh, BCE al balanței plăților, însă sigur că vom continua să cumpărăm obligațiuni pentru a stabiliza stocul, pentru că pe măsură ce ele ajung la maturitate. Deci, avem orientările, avem și reinvestirea stocului și anul acesta vorbim de 15 miliarde de euro pe lună în acest adevărat joc și dacă lucrurile nu merg bine, încă mai avem posibilitatea de a folosi alte instrumente. Unul este cel la care v-ați referit dumneavoastră. Deci, sigur că nimic nu împiedică acea posibilitate. Singurul lucru e Uh, în legătură cu care rezervă vom face asta, care contingență și în acest moment nu vedem să existe această posibilitate. Nu prea există posibilitatea de a se materializa această ipoteză și în niciun caz în cursul acestui an. Punctul al doilea se referă la ce se întâmplă dacă, în fine, asta ar fi întrebarea, și atunci nu vreau să speculez în legătură cu uh, viitoarele evenimente, însă vreau să vă mm, spun câteva cuvinte în legătură cu îngrijorările acestea care stau la baza îngrijorării, uh, la baza întrebării exprimate de noastră. Deci, uh, faptul că cresc echilibrele în obiectivul 2. Am mai discutat... Deci target 2. Am mai discutat as, uh, acest aspect. Uh, aici uh, importantă e decentralizarea apoi în aplicare a politicii noastre de monitorizare. Deci depinde totul de politica noastră de monitorizare, de QI este o cerere, este într-adevăr o, o creștere remarcabilă în politicile Target 2. Deci, Uh, când se face asta la nivel transfrontalier, se pot afecta echilibrele targetului 2, într-adevăr. Dar cred că noi trebuie să examinăm echilibrele din această perspectivă. Faptul că ele cresc, mm, aici este efectul în general al politicii noastre de monitorizare. Da? Asta Uh, se întâmplă, că se deviază de la acest trend care este responsabil pentru aceste creșteri din, targ- din targetul 2 și monitorizăm asta, dar pe baza asta am avut creștere în anumite țări, în echilibrele uh, Target 2 în anumite țări și apoi la sfârșitul anului trecut uh, au și des crescut. Deci e dificil de evaluat dacă aceste echilibru, echilibre uh, se conformează unor trenduri, în fluxul de capital și așa mai departe. Dar în general, în orice uniune monetară sunt țări care se află într-o poziție de deficit, țări care sunt în poziție de surplus și din nou dacă e să vedem ce se întâmplă în SUA, care e o uniune monetară mai completă decât noi, acum de sute de ani există un statut, în fine, a spune că încă de la începutul existenței Statelor Unite și funcționează bine această uniune monetară, În punctul cheie aici fiind eu înțeleg că avem puncte de vedere diferite, dar punctul cheie din punctul meu de vedere nu e neapărat să ne punem întrebarea oare o țară uh, Eh, poate intra în insolvență, Banca Centrală intră în insolvență, nu. Sistemul de plăți funcționează eficient și efectiv într-o uniune monetară. Și eh, din acest punct de vedere răspunsul este da. Thank you, uh, Caroline Nachtigal. Yes, thank you. Caroline Nachtigal, mulțumesc. Da, mulțumesc și mulțumesc, domnule președinte Draghi. Am două întrebări. Prima întrebare se leagă de uh, Noua da, prognoză economică care a, a spus că există potențialul unei încetiniri a fluxurilor comerciale cu efectele adverse ale Brexit și asta ar putea avea efect și asupra creșterii economice la nivel global. Ați putea să ne asigurați că BCE-ul are marge de manevră în caz de uh, efect negativ asupra schimbului comercial în general și apoi o, o întrebare mai tehnică în legătură cu benchmark-urile. Există un grup de lucru pentru evitarea riscurilor și secretariatul este asigurat de ECB și acest grup de lucru se pare că a făcut progrese și au reușit să reformeze uh, noile criterii, noile benchmark-uri. Dacă ați putea să ne oferiți mai multe informații în legătură cu o perioadă de tranziția Enonia și Estar, care sunt benchmark-urile oferite de BCE și întrebarea mea e, aveți încredere că participanții la piață vor utiliza uh, noul index și că vor fi limitate event eventualele efecte negative și încă ceva, uh, că pentru moment Amor va fi transformat într-o versiune mai hibridă bazată într-o măsură în continuare pe panelurile subiect, subiective și dumneavoastră considerați că e fezabilă o, o soluție permanentă care să fie complet bazată pe date? Mulțumesc! După cum ați spus, ultimul Consiliu de Guvernanță, da, a spus că balanța riscurilor a scăzut în ce privește creșterea, dar, uh, da, s-a vorbit și de uh, o încetinire uh, de anumite dimensiuni și de anumită persistență. Unele motive le-ați și menționat deja. Însă, înainte de a trece la răspunsul politic, vreau să vă spun că discuțiile din Consiliul de Guvernanță au indicat faptul că uh, factorul cheie care trebuie examinat e persistența tuturor acestor cauze variabile, geopolitice, protecționismul, de exemplu, sunt mulți membri ai Consiliului care au spus explicit că dacă dintr-o dată s-ar produce o claritate și pace în relațiile internaționale comerciale între SUA și China, probabil că ar dispărea această încetinire uh, sau mare majoritatea sa. O altă sursă ar fi uh, temerile legate de negocierile uh, pe tema Brexitului. Și am spus de multe ori Eh, poate că în termen real nu ar fi o problemă reală pentru eurozona în general, deși, pe de altă parte, trebuie spus că sunt anumite țări foarte expuse, alte mai puțin expuse la efectele Brexitului, dar mai este un element despre care vreau să vă reamintesc, și anume lanțurile de valoare în întreaga Uniune sunt foarte dificil de identificat. Deci nu, se, nu putem exclude exemple locale de dificultăți Însă, chiar faptul că aceste negocieri s-au tot uh, uh, prelungit a dus la crearea mai multor anxietăți. Trebuie ținut cont și de asta. Și apoi evenimentele și evoluțiile politice din toată zona euro, încetinirea economiei în China, Sigur că noi avem încredere că se acționează Uh, pentru a contracara uh, acest fenomen și ne, avem încredere în uh, reacțiile politice ale guvernelor. Sigur că și politicile fiscale din Statele Unite intervine. Sunt mulți factori, însă, din punct de vedere al politicilor noastre, răspunsul ar fi că da. Noi avem la dispoziție instrumente și, de fapt, aceste instrumente deja au început să acționeze pentru că avem această formă de orientare care spune că măcar până în vară rămân uh, ratele la același nivel. Trebuie să și citesc aici un text, uh, dați-mi voi să fiu mai precis. Se spune că continuăm să așteptăm uh, ratele de interes să rămână la, ratele dobândit să rămână la nivelul de față până măcar la vara, în vara lui 2019 și oricum atât timp cât este necesar să se asigure convergența sustenabilă continuă Ehm, oricum pe termen mediu apropiat de 2%. Și apoi, când e să trecem la partea de reinvestiții, noi spunem că tindem să continuăm să reinvestim în total principalele plăți Uh, de la securitățile ajunse la maturitate, achiziționate pentru o perioadă extinsă de timp, uh, după data când începem să creștem dobânzile cheie de interes BC și oricum atâta timp cât e necesar pentru a se menține condiții favorabile de lichiditate și un uh, grad amplu de acomodare monetară. Deci, Practic, acest uh, form de uh, orientare este legat de orizontul de investiții și am văzut că a avut efect imediat când am anunțat uh, sfârșitul achizițiilor nete în iunie anul trecut, atunci nu s-a registrat nicio reacție din partea pieților și de atunci și până acum, dacă a scăzut vreo rată a dobânzii, structura ratelor de interes a tins să aibă un, o mișcare spre dreapta, spunem noi, practic așteptările unei creșteri în continuare a ratei dobânzilor au fost plasate într-un viitor mai îndepărtat decât uh, sfârșitul verii, ceea ce deja constituie o reacție la slăbirea acestui având de creștere. Deci nu doar avem instrumente la dispoziție și aceste instrumente, iată că deja au început să acționeze sau să reacționeze mai precis la această încetinire a, uh, a avântului. În legătură cu benchmark-ul, după cum a spus, Euribor ad- și administrarea sa funcționează activ în legătură cu reforma ca să o alinieze la cerințele regulamentului benchmark-urilor la nivelul Uniunii Europene și vom cunoaște rezultatul final al tuturor acestor eforturi pe durata anului în curs. Acum, între timp, grupul de lucru se gândește și la un scenariu prin care reforma Euribor poate că nu va fi conformă. Nu putem uh, a comenta acum dacă se va îndeplini sau nu acest scenariu, dar e foarte bine, putem spune asta, e foarte bine că se face această analiză, având în vedere că identificarea unor soluții potențiale, sigur, tot e făcută în sectorul privat, dar împreună cu autoritățile de supraveghere, FISMA și ESMA, care sunt competente în acest caz. Cât despre reducerea potențială a uh, ratei de către BCE. Acum trebuie să spunem clar că BCE-ul nu se află în poziția de a furniza rate de referință uh, dincolo de maturitatea bruscă, pe baza unei, tranza- unei metodologii bazată pur pe tranzacții din cauza numărului insuficient de tranzacții. Times, expert judge. Asta înseamnă că e nevoie de timp pentru a se produce aceste rate. Uh, Uh, și ca noi să uh, le evaluăm, însă evaluarea ta nu poate fi făcută de Banca Centrală, deci ar trebui să uh, reflecte costurile de promutare a instituțiilor de credit în legătură cu condițiile de piață, dar în același timp există și un ar fi și un conflict perceput ca atare, conflict de interese, dacă o judecată a unei bănci centrale e interpretată ca fiind legată de situația politice monetare. Uh, dezvoltarea unor soluții corespunzătoare ar veni ca reacție la uh, provocările la care, pe care le poate identifica doar sectorul privat. Thank you. Uh, Mulțumesc acum Philip Lambert. Mr. President, always a pleasure uh, to have you here and well, hopefully we'll talk again before. Bună ziua, vă mulțumesc, domnule președinte. Mă bucură faptul că avem ocazia să avem acest ultim schimb de opinii. Haideți să discutăm discuția pe care am purtat-o deja de câteva ori. Mi-a plăcut uh, modul în care ne-ați prezentat istoria monedei euro. Ați spus că a fost vorba de o partajare a suveranității și dintr-un anumit punct de vedere sunt de acord, în, în sensul următor. Înaintea monedei euro existau cele două instrumente de politică fiscală și monetară care acoperau aceeași zonă geografică, statele membre, statele națiuni și am decis să partajăm politica monetară, însă fără să partajăm și instrumentele uh, bugetare. Deci, um, și dacă nu există o politică fiscală comună, atunci politica monetară nu va fi una perfectă pentru toate părțile zonei monetare și de aceea este nevoie de politică bugetară pentru a reechilibra o, o zonă. Și dacă partajăm politica monetară fără a, part- fără a partaja într-un anumit grad și politica bugetară, de fapt nu faci decât să pierzi uh, suveranitate și procesul de integrare, niciodată eu nu l-am perceput ca o pierdere a suveranității. În acest caz, este adevărat că la nivelul Federației a Uniunii Europene nu se regăsește aceeași calitate a suveranității ca pe plan național. Și, desigur, această, această enigmă putem găsi două răspunsuri. Fie regăsim curența pe plan național, adică se părăsește zona euro, care, ceea ce știți prea bine că nu este susținut de noi, fie adaugi uh, verigile, părțile lipsă pe plan european, și anume buget pentru zona euro, însă mână în mână cu posibilitatea de a impune taxe, adică crearea unei adevărate autorități fiscale care poate să perceapă taxe și să facă cheltuieli uh, publice din taxele respective. Cealaltă posibilitate, după cum am spus, este ieșirea din zona euro, renunțarea la moneda euro. Și aș dori să vă întreb care este părerea dumneavoastră vis-a-vis -vis de această posibilitate, pentru că eu nu cred că o construcție care se bazează doar pe norme uh, va putea să și funcționeze. Nu este o întrebare deloc ușoară. În primul rând, Haideți să examinăm în primul rând politica monetară. Până la tratatul de la Maastricht, fiecare țară pretindea că are propria politică monetară. Și, de fapt, majoritatea țărilor nu aveau niciun fel de suveranitate, nu controlau în mod suveran politica monetară. Și aveți dreptate, Germania avea această suveranitate. Însă celelalte state aveau câteva alegeri. Fie își legau uh, Uh, monedele de uh, moneda germană sau își devaluau propria monedă în mod progresiv, pretinzând că fac acest lucru în mod suveran. Însă, de fapt, chiar și cei care își uh, devalorizau în mod regulat valoarea monedei nu aveau o adevărată suveranitate, pentru că dacă uh, examinai efectele asupra uh, prețurilor, șomajului și așa mai departe, țările respective se descurcau chiar mai prost decât cele care aveau o rată de schimb uh, fixată față de marca germană, de exemplu. Această situație a fost depășită odată cu crearea instituției Băncii Centrale Europene, moment în care statele care nu aveau Uh, o suveranitate, care nu aveau credibilitate în acest punct de vedere, au recâștigat suveranitate și credibilitate. În ceea ce privește partea fiscală, același progres s-a considerat a fi mai dificil de atins datorită Uh, naturii intrin, intrinseci a politicilor uh, bugetare și datorită controlului parlamentar asupra deciziilor bugetare care se exercită pe plan național. Am putea argumenta că același control parlamentar nu se exercita asupra politicii monetare înaintea introducerii monede euro, dar aici put, putem spune că avea loc, alteori nu avea loc un asemenea control parlamentar asupra politicii monetare. Însă, oricum, aceasta era situația și pornind de la această situație, a fost aleasă calea bazată pe norme. Și în acest sistem bazat pe norme, când, în ce situație nu-ți pierzi suveranitatea? Ei bine, în momentul în care regulile nu sunt obligatorii. Dacă normele. În medie nu sunt obligatorii. Sunt perioade, momente în care sunt obligatorii, momente în care nu sunt obligatorii, dar în medie. Dar și o țară își poate păstra suveranitatea, însă cum se întâmplă să-și piardă suveranitatea? Dacă datoria este prea mare, dacă datoria este prea mare, nu e nevoie de norme pentru a limita suveranitatea țării, ci ai nevoie doar de piețe. Piețele vor spune țării respective ce își permite și ce nu, care măsuri sunt credibile și care nu sunt credibile. Deci o țară își pierde suveranitatea, fie că face parte de un sistem bazat pe norme sau nu, când datoria este atât de mare încât orice acțiune, orice măsură politică este examinată de piețe, adică de uh, oameni care nu fac parte din procesul democratic, nu, nu fac parte unui control democratic și tocmai de aceea uh, există reacții atât de negative față de această situație, însă este o, uh, așa este viața și care ar fi un beneficiu adus de norme dacă acestea sunt respectate, ele duc înspre o convergență, forțează o convergență, care este reversul uh, suveranității într-o arie monetară. Nu poți să ai uh, să te bucuri de suveranitate dacă economia uh, ta în mod permanent uh, se îndepărtează față de media. Dacă țara rămâne în urmă din punctul de vedere a competitivității, a reformelor structurale și dacă în plus are și un grad mare de îndatorare. Și din nou, motivele de a pierde suveranitatea și sunt de acord cu dumneavoastră. Se leagă, sunt legate și de cadrul existent și de și dacă și am reușit să rezolvăm această problemă într-un sistem bazat pe norme, însă nu trebuie să uităm politicile puse în aplicare. Suveranitatea este pierdută datorită politicilor proaste. Nu avem nevoie de un buget al zonei euro, întreabă domnul Lambert. Nu, cred că este vorba de o combinație, după cum am spus în intervenția introductivă. Da, nu mai avem foarte mult timp la dispoziție. Vom uh, recupera timpul pe care, întârzierea de, pe care o avem deja. Și vă dau ocazia să-mi răspundeți foarte pe scurt. Sunt sigur că vor mai fi și alte întrebări privind una Economică și Monetară care ne vor permite să discutăm mai pe larg uh, rolul bugetului pentru zona euro. Nu văd pe nimeni din partea GUE. Domnul Mono. Bonjour. Mulțumesc, domnule președinte, domnule eh, președinte Draghi, vă salut și am apreciat dialogul monetar în mandatul acesta, însă nu, mă, nu sunt atât de entuziasmat, ca dumneavoastră în legătură cu bilanțul BCE și beneficiile monedei unice în ultimii 20 de ani. Rezultatele socioeconomice în Franța mm, <laughs> sunt teribile, dacă pot să spun așa, și cred că și în Italia la fel și astăzi voi vorbi despre altceva. Pe 14 decembrie, summitul zonei euro a, luat o serie de, a adoptat o serie de propuneri privitoare la viitorul fond monetar european. Printre aceste propuneri e angajamentul de a reforma clauzele pentru acțiuni colective conținute în titlurile de date publice în zona euro, reforme care privesc uh, uh, înființarea unei minorități de blocaj cu un prag unic global la 25%, și nu fiecare linie de titlu la 33%. Ideea ar fi ca restructurarea datorilor să fie mai ușoară. Atunci aș întreba, BCU nu poate avea mai, mult de dat, mai multe datorii decât uh, pragul minorității blocate pentru un singur stat ca să nu trebuie să voteze în favoarea unei restructurări. Dar a vota pentru restructurare însemna finanțare monetară directă, însă BCE și uh, sistemul euro acum dețin aproximativ 25% din uh, datoriilor uh, eurozon, eurozone. Decizia de a pune uh, sfârșit planului uh, QE e o consecință acestei reforme așteptate, deci finalul e legată doar de perspectiva de inflație în zona euro, ci și, sau și de reforma acestor uh, CAC-uri. Și apoi, uh, Concluziile adoptate la summitul Eurozonei uh, prevăd ca Fondul uh, Monetar European să poată negocia direct restructurări cu uh, creditori privați. Nu credeți că acest nou dispozitiv de restructurare a datelor suverane ar crea panică în rândul investitorilor care ar avea un efect prociclic și astfel reduce în incapacitatea de plată? exista, existența și prerogativele FMI-ului nu vor putea perturba politica monetară a BCE? Ce părere aveți? Mulțumesc! Thank you. Um... Vă mulțumesc. La prima întrebare, cred că pot să vă răspund cu nu. Am decis să punem capăt achizițiilor de active nete în iunie, nu pentru că ne apropiasem de limitele pe care noi ni le auto-impusesem, ci, de fapt, cred că am mai fi avut uh, o marjă de manevră aici. Însă, principalul motiv al acestei decizii a fost că stocul acumulat, despre care după cum am spus, reprezintă 20, 25% din uh, Um, volumul uh, datoriilor de stat din zona euro și că acest stoc este atât de mare încât o adăugare netă um, la acest stoc ar fi avut un efect tot mai neglijabil. Deci am fost, uh, am considerat că stocul acumulat ar fi adus cu sine stimulul monetar necesar pentru ca uh, inflația, rata inflației să se apropie de ținta stabilită de noi. Și, pe de altă parte, din iunie, și acum am spus deja, am văzut că ratele dobânzii au, uh, au scăzut și că structura pe termen lung a ratei de dobândă a devenit, a avut un caracter tot mai acomodativ, ceea ce nu, ceea ce înseamnă că deciziile pe care le-am luat noi atunci uh, nu au fost uh, o restrângere a politicii monetare. A doua întrebare se referă la, ro- se referă la rodul Fondului Monetar European. Însă, de fapt, nu există un mandat explicit pentru Fondul Monetar European ca această instituție să poată renegocia datoriile suverane ale țărilor. For și formularea a fost aleasă cu mare grijă se spune că ar avea un rol de facilitator, de mediator, tocmai din motivele pe care le-ați enumerat dumneavoastră. Este evident faptul că un, că un stoc mare de uh, datorie suverană în anumite țări reprezintă o problemă. Este la fel de evident că um, nu trebuie să pierdem din vedere stabilitatea fi, uh, financiară, pentru că nu uh, Trebuie să ai un tratament care să agraveze, de fapt, uh, boala pe care încerci să o tratezi și acest număr, acest stoc mare de datorie suverană s-a acumulat de 20 de ani, dacă nu de mai mult timp. Deci trebuie să fim foarte precauți. Trebuie să spunem că Fondul Monetar European ar trebui să aibă un rol în cazul în care ar trebui să fie renegociată datoria suverană, însă nu cred că Uh, cineva a avut ideea că ar trebui să-i revină rolul de a iniția uh, restructurarea datoriei suverane și, fond, um, și acest fond ar putea să aibă acest rol dacă o țară decide, o țară care face obiectul unui program decide că ar fi nevoie renegocierea propriei datorii. Mulțumesc. Mulțumesc, Danuta Fibner. Mulțumesc, domnule președinte, domnule președinte, aș dori să vă mulțumesc și eu și să vă spun că dialogul purtat cu, dialogurile purtate cu dumneavoastră a fost o, o sursă extraordinară de cunoștință pentru mine și aș avea două întrebări pe acest subiect al achizițiilor de active nete și concentrarea acum pe reinvestirea uh, plăților principale. Și am înțeles eu bine oare că Banca Centrală Europeană um, pornește de la parametri diferiți acum când uh, ia aceste decizii în comparație cu parametrii uh, respectați în momentul în care ați uh, avut programul de achiziționare de active. Deci s-a schimbat ceva din acest punct de vedere? Și a doua mea întrebare este următoarea sunteți în situația în care puteți să priviți în urmă perioada de uh, relaxare cantitativă pentru a vedea dacă există dovezi privind modul în care mecanismul de transmitere a politicii monetare a evoluat sau s-a schimbat ca urmare a relaxării cantitative în această perioadă de relaxare cantitativă. Mulțumesc! Ce s-a întâmplat odată cu necontinuarea programului de achiziționare de active? După cum am spus, um, a fost mai degrabă o stabilizare, nu o reducere a stocului existent de active. Și, de fapt, a avut loc o rotare a instrumentelor de la programul de achiziționare de active, care fusese principalul instrument, acum principalul instrument uh, este reprezentat de semnalele privind orientarea uh, viitoare a ratei de dobândă de referință. Și unii ne-au întrebat, da, foarte bine, însă cât, cât timp veți reachiziționa obligațiunile care ajung la scadență, la maturitate? Adică când o să începeți să vă reduceți dimensiunea bilanțului contabil, așa cum a început-o deja Fedul american? și în, răspunsul este de a schimba orizontul momentul în care vom crește pentru prima dată rata uh, de referință. După cum am spus, va fi vorba cel mai devreme în această vară sau din momentul în care vom considera că va fi necesar. Deci am asistat la o rotare, la o, un accent pus acum pe alt instrument față de situația anterioară și acum dovezile privind uh, contribuția relaxării cantitative la depășirea crizei, acestea sunt uh, destul de relevante și aș putea să vă prezint o listă lungă, dar dacă ne gândim că o perioadă de referință începând cu jumătatea anului 2014, Există o listă lungă de indicatori care demonstrează impactul relaxării cantitative în depășirea crizei, pornind de la ratele de dobândă, trecând prin capacitatea de creditare a băncilor. Avem cifre care ne demonstrează de fapt că într-o perioadă de 3 ani, din 2016 până în 2018, doar relaxarea cantitativă a contribuit cu, la o creștere cu 1,9% creștere economică și o creștere și o creștere cu 1,9% a inflației pe perioada respectivă, însă sunt uh, cifre statistice pe care nu aș dori să insist prea mult, dar care ne surprind tocmai această contribuție. Însă să nu uităm un alt aspect important, uh, fragmentarea financiară în anul 2014, când noi tot reduceam rata Uh, rata dobânzii de referință și nu exista niciun răspuns din partea băncilor din anumite țări. În anumite țări, băncile reduceau și ele uh, dobânzile cerute, dar nu peste tot, datorită acestei fărâmițări uh, financiare. Aceeași corporație cu, ca, cu o filială în țări diferite, care, cu filiale în țări diferite, care plăteau dobânzi diferite dacă se adresau, dacă împrumutau bani de la bănci și mulțumită relaxării cantitative și mulțumită altor politici monetare, uh, situația respectivă, din fericire, a fost uh, ține acum de domeniul uh, trecutului, îndepărtat, din fericire. Domnul Paul Tang. Mulțumesc, domnule Draghi, mă bucură faptul că sunteți aici pentru a ne răspunde la întrebări. Cred că reziliența zonei euro este întotdeauna un subiect discutat și dumneavoastră și alți bancheri centrali insistați asupra faptului că reziliența zonei euro trebuie să, prov- să provină, să provină în mod fundamental de la partajarea riscului în sectorul privat și că acest lucru este limitat în zona euro. Și, de fapt, um, progresul uh, Uniunii Piețelor de Capital nu a fost unul uh, prea mare în drept urmare, Uniunea Piețelor de Capital considerați că a contribuit la rezistența zonei euro? Asta ar fi prima întrebare. În al doilea rând, uh, durabilitatea finanțării. S-a prezentat rolul potențial al Băncii Centrale Europene în uh, sustenabilitatea finanțării și dacă ne dorim această tranziție, Cred că Banca Centrală Europeană ar trebui să-și asume un rol de lider. Și există o legătură aici și cu reziliența, pentru că astfel uh, am trece înspre o economie mai uh, re, uh, rezistentă, care ar să rezistă mai ușor unor șocuri adverse. Și care este părerea dumneavoastră? Considerați că riscurile legate de schimbările climatice uh, Uh, legate de politicile climatice se reflectă în uh, prețul stabilit de piețe a anumitor active acum, uh, în momentul în care încercăm să punem în aplicare acordul climatic de la Paris. Vă mulțumesc. Sunt de acord. Uniunea piețelor de capital și definitivarea Uniunii bancare uh, ar fi foarte importantă din perspectiva partajării riscurilor. Pentru că ar, ar uh, reduce pertinența argumentelor legate de necesitatea unui buget. Pentru că, așa cum vedem în Statele Unite ale Americii, șocurile ar putea fi uh, absorbite într-un grad mai mare de sectorul privat prin intermediul piețelor uh, financiare. Și, de asemenea, o mare o, o parte mai mare a, a șocurilor uh, este absorbită acum mai mult de bugetele naționale în comparație cu situația din Statele Unite ale Americii. Deci uh, mai trebuie să batem o cale lungă din acest punct de vedere. Însă ceea ce a devenit tot mai clar și mai puțin acceptabil este să nu progresăm pe uh, Uh, niciunul din cele două fronturi. Uh, trebuie să luăm o decizie. Nu ne dorim un buget, atunci ar trebui să definitivăm mai repede Uniunea Bancară și cea a piațelor de capital. Desigur, este ușor să spunem că există chestiuni și probleme politice și um, noi, președinții băncilor centrale, trebuie să fim uh, smeriți din acest punct de vedere pentru că este vorba de decizii politice importante care trebuie să fie luate. Însă, linia de urmat este de a reduce uh, riscurile mână în mână cu partajarea riscurilor și ar trebui să găsim și ritmul uh, cel mai potrivit pentru a face acest lucru. Și cred că summitul din decembrie a demonstrat intenții legate de direcția potrivită. Au fost adoptate fost adoptate mandate privind studierea anumitor chestiuni, chestiuni, decizii care nu fusese luate în ultimii ani. Mi-aș fi dorit ca lucrurile să se desfășoare mai repede, însă nu trebuie să ne pierdem speranța că vom continua pe acest drum. În ceea ce privește schimbările climatice, pe măsură ce mergem înainte, este tot mai clar că riscurile legate de schimbările climatice devin tot, tot mai evidente. Ceea ce nu se întâmpla în urmă cu 5 ani. Dacă ne gândim la sectorul bancar sau la sectorul uh, societăților de asigurări, eu cred că toate societățile de asigurări sunt mult mai conștiente acum de riscurile asociate de schimbările climatice. Deci va deveni un factor care va trebui să fie examinat îndeaproape de autoritățile de supraveghere, însă cât de ușoară va fi tranziția depinde de transformarea culturală care trebuie să aibă loc și cred că cu toții trebuie să lucrăm în această direcție. Și sunt uh, cu totul de acord cu discursul domnului Corea din acest punct de vedere. Mulțumesc! Mulțumesc, Werner Langer! Vielen Dank, äh, Herr Präsident. Ich möchte Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mă alătur și eu uh, colegilor care au mulțumit și au lăudat uh, modul în care ați purtat acest dialog cu noi. Uh, chiar dacă ați fost mult criticat, aveți realizări importante. Mi-aduc aminte uh, de uh, discursul uh, președintelui uh, uh, Băncii Centrale Americane în Congres, uh, care a spus că moneda euro va eșua și astăzi, din fericire, putem să spunem că a greșit. Uh, Banca Centrală Europeană a jucat un rol important în, aceas, în acest succes. Ați spus că trebuie să rezolvăm problemele, reformele naționale și proiectele trebuie să fie încheiate. Am trei întrebări. În primul rând, dată fiind fiabilitatea politicii fiscale care este pusă sunul întrebării. Ce propuneți? Ce competențe suplimentare ar trebui să primească comisarul pentru politică monetară pentru a putea impune normele fiscale? Pentru că nu vom avea un ministru de finanțe european uh, și, uh, din păcate, am fost dezamăgiți în decembrie, date fiind așteptările. A doua întrebare Oare construcția BCE intră în pachetul de reforme? Pentru că s-a tot spus de mai multe ori că BCE-ul uh, are câte un vot din fiecare stat membru și nu se votează conform capitalului, uh, pentru că obiectivele target și alte programe de achiziții în cele din urmă uh, sunt gestionate conform capitalului. Și în al treilea rând, date fiind problemele economice și uh, au fost prevăzute mai multe turbulențe la nivel economic de mai mulți uh, cercetători și ce facem? Uh, luăm calea Fed sau luăm uh, calea de reglementare din Japonia? Pentru că Banca Centrală Japoneză uh, nu are un program de cumpărare a uh, obligațiunilor de stat sau a uh, titlurilor de valoare uh, de la întreprinderi pe ce cale ați alege să mergem? Președintele BC, îmi pare rău, dar nu sunt sigur că am în... înțeles bine prima întrebare. Da, prima întrebare se... am întrebat, ar, trebuia să, ar trebui să primească mai multe competențe comisarul pentru uh, moneda euro, pentru că să poată să impună niște norme fiscale, pentru că multe state membre nu pun în aplicare uh, deciziile fiscale la care au luat parte. Mulțumesc! În ceea ce privește viitorul, eh, mi-ați spus o întrebare la care mi-e greu să răspund. Vreau să răspund la cea de-a doua întrebare mai întâi. Mă întrebați dacă BCE-ul ar trebui să facă parte din pachetul de reforme pe viitor. Noi, așa cum am spus, eu sunt un observator părtinitor în acest proces. Pe mine mă mulțumește statutul actual. Și eu aș zice că dacă am redeschide discuția despre statutul BCE-ului, am face-o în două condiții, cu două condiții. Prima, aceea ca Curtea Europeană de Justiție ar fi găsit uh, comportamente care încalcă statutul sau consideră că este necesară actualizarea acestuia, ceea ce nu s-a întâmplat. Și cealaltă condiție, dacă BCE-ul nu și-ar fi respectat mandatul uh, conform statutului uh, actual. Și din fericire nu ne aflăm nici în această situație. Așadar, nu pot să exclud anumite evoluții de genul acesta pe viitor, dar în momentul de față suntem departe de orice redeschidere a discuției referitoare la tratate cu privire la de, la schimbările care au fost sugerate. La prima întrebare, un comisarul uh, pentru moneda euro, care este acest comisar? A, ah, da, comisarul pentru moneda euro. Nu, nu știam care este acest uh, comisar. Acum, dacă privim în urmă, în ultimii 20 de ani, și comparăm modul în care integrarea politicii monetare a funcționat cu modul în care a funcționat integrarea politicilor fiscale, eu cred că am fi cu toții de acord că prima a avut rezultate mai bune decât cea de-a doua. Deci cum cum ar funcționa mai bine această instituție? Asta e o întrebare deschisă, o, o mare întrebare. Unii dintre noi sunt convinși că la acest punct trebuie să ajungem, dar nu cred că vreunul dintre noi ar putea să spună cu certitudine cum ar trebui să arate guvernanța și cum ar funcționa guvernanța acestei instituții. Dar dați-mi voie să adaug ceva. Un lucru pertinent pentru că dacă ne uităm la modul în care funcționează Eurogrupul, se discută bugetele fiecarei țări, planurile bugetare cu ajutorul Comisiei și există o, o, un posibil control al măsurilor în avans, în timpul discuțiilor, ex post. Nu suntem atât de departe de acest moment Eurogrupul este un potențial embrion al unei astfel de instituții. Deci nu pot uh, să vă spun decât acum, în acest moment. Este un subiect foarte vast. Mulțumesc! Mulțumim! Peter Simon Stimate domnule Draghi, după ce am discutat deja, uh, am discutat destul de multe în ultimii ani uh, despre depășirea crizei. Vreau uh, și eu să vă spun că sunt ferm convins că dacă dumneavoastră, în momentul în care politicienii nu au fost în stare în statele membre să facă politică, dumneavoastră ați fost singurul care a făcut politică uh, așa cum trebuie, astfel încât cu toții astăzi să mai fim în zona euro. Politica dumneavoastră a salvat zona euro și de aceea cred că cu toții vă datorăm mulțumiri. Am o întrebare referitoare la finalizarea Uniunii Bancare despre care ați vorbit, ca fiind absolut necesară dacă uh, nu dorim uh, un uh, buget uh, comun. Deci ori Uniunea Bancară, ori un buget comun. Acum suntem în situația în care încrederea statelor membre, unele în altele, din păcate, nu a crescut, ci din potrivă a scăzut. Și dacă ne uităm de ce mai avem nevoie pentru a finaliza Uniunea Bancară, vorbiți despre uh, asigurarea depozitelor, de exemplu. Nu avem acest element pentru că nu există încredere reciprocă, nu există încredere între bănci și nu există încredere, de fapt, între state. Cum am putea, dacă ne gândim să creăm aceasta, să consolidăm încrederea? Care este perspectiva dumneavoastră? Mai există căi care poate au fost discutate, dar nu le-am încercat. Um, am discutat, de exemplu, despre un fond care să ne ajute în acest sens un fond de achitare a datoriilor sau alte uh, posibilități. Uh, uh, a fost ideea domnului Langen atunci când s-a purtat discuția, ca să fie un sistem care să impulsioneze um, lucrurile, astfel încât să progresăm și să uh, consolidăm încrederea de care avem nevoie pentru orice pas următor. Mulțumesc. Sunt de acord cu dumneavoastră și am spus acest lucru de multe ori. Încrederea și convergența sunt cei doi piloni pe care se fac progrese în aprofundarea Uniunii Economice și Monetare. Convergența se realizează prin creșterea economică înfloritoare și prin reforme structurale. Ambele, nu doar uh, încrederea pentru că, indiferent care sunt intențiile, nu poți să ai încredere dacă nu există convergență. Dacă o țară devine din ce în ce mai slabă, deci ambii piloni trebuie să fie în picioare. Dacă ne limităm atenția doar la acțiunile de politică, încrederea poate fi recâștigată sau câștigată, în funcție de caz, dacă se abordează problemele restante care au făcut dificil progresul. Deci, chestiuni moștenite, um, problema lichidităților în anumite țări, uh, active de nivel 2 sau 3 în alte țări, uh, nivelul îndatorării din uh, alte țări, datoria suverană din bilanțurile băncilor în alte țări. Toate acestea ar trebui să fie abordate, dar ar trebui să fie însoțite de asemenea într-o manieră foarte clară, de o, de o cale de politică foarte bine definită. Ar trebui să fie însoțite de bune intenții, de angajamente, de a avansa avansa pe partea partajării riscului. Poziția BCE-ului a fost întotdeauna că aceste două lucruri merg mână în mână și că ar trebui să existe un calendar bine specificat, cu termene, cu cifre. Deci, cred că summitul din decembrie a dat un avânt în acest proces. Există un grup de lucru la nivel înalt care are mandatul de a lucra asupra edisului, asupra asigurărilor și s-a acceptat faptul că acest mandat ar trebui să fie amplu și în ceea ce privește BCE-ul, punctul de sosire al acestui, punctul de cheiere acestui proces ar trebui să fie acela că sistemele sunt uh, mutualizate în, la nivel paneuropean, ceea ce sigur că va dura mult timp. Uh, Uh, până să ajungem acolo, dar în, această, în acest domeniu, ca și în alte domenii legate de aprofundarea Uniunii Monetare, e foarte important să ai în vizor punctul de sosire, pentru că acest lucru dă energie ambelor părți, și în ceea ce privește reducerea riscurilor, și în ceea ce privește partajarea riscurilor. Aceasta ar trebui să fie, din punctul nostru de vedere, cel puțin calea de urmat pentru ambele părți. Mulțumesc! Mulțumesc, Fulvio Martușello. Sì, grazie Presidente Draghi, eu... Mulțumesc, domnule președinte Draghi, vreau să vă mulțumesc uh, în calitate de italian, pentru că dumneavoastră și care sunteți dumneavoastră italian ne-ați făcut mândri că suntem italieni într-o perioadă în care nu prea sunt, nu prea ne putem mândri cu clasa conducătoare din țara noastră. Uh, deci, vă mulțumim pentru că ne-ați făcut această onoare s-a ocupat această funcție. Aș avea două întrebări. În primul rând, situația, despre situația Italiei. Banca Italiei și apoi femeiul au spus că se anunță o Uh, încetinirea creșterii economice în Italia și trebuie revăzute estimările de la 1% programat de guvern la 0,6%. La fel a spus și femeiul, subliniind că există preocupări în legătură cu riscurile suverane financiare și atunci uh, s-a redus foarte mult uh, cererea internă ca urmare a acestor preocupări și Trebuie să ne așteptăm să încetinească foarte mult creșterea. Însă astăzi eh, ministrul Savona din Italia, audiat fiind la Camera Deputaților, a spus că aceste analize se bazează pe instrumente învechite și că trebuie să eh, credem în ce spune el, că știe cel mai bine eh, mai bine decât Banca Italiei și femeiul. Dumneavoastră considerați că dacă acestea sunt datele la care trebuie să ne așteptăm, atunci Italia să se pregătească la o corectură, la o manevră de corectare, pentru că se pare că nu s-au făcut reformele promise de nou guvern și nu s-a făcut uh, nimic din ceea ce se aștepta oamenii în ce privește reformele. Și asta am și o curiozitate, pentru că astăzi uh, se, astăzi se stopează tipărirea bagnotei de 500 de euro, măsură în care uh, e îndreptată împotriva criminalității și falsificării banilor, a spus. Dar există un prevăzut un instrument de control pentru cei care vor face depozite de bagnote de 500 de euro. Ce se întâmplă cu aceste bagnote care există până acum? Deci există și o măsură de control însoțitoare. Mulțumesc. Thank you. Thank you. Um... Mulțumesc. Dați-mi voi să spun câteva cuvinte despre Italia. Sigur că în urma dialogului cu Comisia pe tema bugetului uh, am văzut vești bune. După cum ați văzut, a crescut diferența de randament, a scăzut puțin. Deci sunt elemente care Uh, contribuie la dialog și la respectarea regulilor uh, existente, înseamnă că toate aceste condiții se îmbunătățesc pentru toată lumea și uh, scade diferența de randament între Italia și, să spunem, Germania. Însă, acest mediu nu va mai fi atât de pozitiv cum a fost în trecut ci economia Italiei Economia Italiei și-a încetinit creșterea Uh, și și-a încetinit-o mai mult decât se așteptau experții și asta s-a întâmplat uh, mi se spune în aproape toate țările din uh, eurozonă, dar a fost un fenomen mai pregnant în Italia. Pentru că atunci când toată lumea a avut economie în creștere, economia Italiei a crescut mai puțin decât cea, cea a altor țări. E de vreme să ne gândim dacă va fi nevoie de o corecție a bugetului sau așa ceva, dar trebuie să vedem uh, care sunt uh, liniile mari ale bugetului, că încă nu avem cifre, nu avem factori de acest gen încă și niciun punct de vedere. Trebuie să vedem uh, ce se întâmplă și cu veniturile fiscale. E prea devreme, e prea devreme să facem o prognoză. Cât despre bancnotele de 500 de euro, poate vă amintiți că pe 4 mai 2016 Consiliul de Guvernanță a hotărât că această bancnotă să fie exclusă din serile Europei și că se va opri tipărirea ei, se spunea atunci, la finalul 2018, începutul 2019. Acum, băncile centrale naționale până în 26 ianuarie 2019 vor continua să furnizeze clienților lor aceste bancnote. De ce am spus asta? Pentru că ar fi natural să ne gândim că e normal acest fenomen dacă ne gândim cine folosește cel mai mult aceste bancnote, <laughs> că sunt părți ale zonei euro în care utilizarea acestor bancnote este favorizată. Deci decizia a fost luată Eh, a fost aplaudată în anumite părți ale Europei, dar a fost mult mai controversată în alte părți ale Uniunii, dar a fost luată această decizie. Și ca să asigurăm o tranziție lină și din, metode, eh, din motive logistice, Deutsche Bundesbank și Banca Centrală Europeană vor mai emite bancnote de 500 de euro până și inclus, inclusiv data de 26 aprilie 2019. După ce se stopează emisia, atunci uh, aceste bancnote vor rămâne uh, legale. Deci vor continua să fie utilizate ca mijloace de plată și uh, de depozit. Acesta este răspunsul la întrebarea dumneavoastră și o vom trata ca pe orice altă bancnotă. Mă rog, nu noi, ci băncile centrale naționale, de fapt. Thank you. Um, Notis Marias. Mulțumesc. Notis Marias. Κύριε Πρόεδρε, θα σας υποβάλω δύο ερωτήσεις που έχουν σχέση με την... Mulțumesc. Am două întrebări referitoare la Grecia. Una, creditele neperformante. După cum vă puteți imagina, um, în Grecia nu putem să rezolvăm această problemă prin licitație și luând uh, proprietățile grecilor care au sărăcit în urma crizei economice. Uh, să, ce facem? Vindem active uh, vulturilor, așa le spunem. Ar trebui să avem un fond special pentru a-i salva pe oamenii de acolo, undeva la 500 de miliarde de euro. Un fond care să cumpere creditele neperformante uh, la prima ofertă de preț, la mai puțin de 10% din valoarea lor, după care cei care au falimentat să poată să își replătească creditele la prețul respectiv. Um, ce părere ar avea BCE-ul despre un astfel de sistem? Pentru că, pe de o parte, Uh, creditorii care nu pot plăti înapoi vor fi protejați, dar în același timp băncile ar putea să se descotorosească de aceste credite neperformante care se ridică până la 50 de miliarde de euro. A doua întrebare se referă la relaxarea cantitativă. Grecia a fost exclusă de la relaxarea cantitativă. Banca Centrală a Greciei participă la relaxarea cantitativă și până în 2017 plătise 62 de miliarde de euro. Întrebarea mea este când veți include obligațiunile de trezorărie grecești uh, în acest proces de relaxare cantitativă? Ați spus uh, că dumneavoastră chiar veți uh, cerceta situația pentru a vedea care este uh, sustenabilitatea datoriei uh, elene. Ați făcut acest lucru și veți face un raport și când uh, vor fi incluse obligațiunile elene în acest proces, când vor putea băncile centrale să le cumpere, când va putea chiar Banca Centrală a Greciei să le cumpere. Mulțumesc! Mulțumesc! Ca să vă spun, răspund la a doua întrebare, o vom face când vor fi eligibile. În momentul de față nu sunt eligibile. Avem niște criterii și nu îndeplinesc aceste criterii. La prima întrebare, suntem sigur nu pot să comentez acest lucru pentru că acestea fac obiectul negocierilor care uh, au loc tocmai acum la Atena. Dar la Atena. Dar uh, reducerea stocurilor de credite neperformante e un lucru important și ar trebui să fim conștienți de faptul că unii dintre uh, deținătorii acestor uh, credite, unii dintre creditori sunt uh, parte dintr-o problemă socială mai mare și pe de altă parte avem anumiți creditori strategici eu înțeleg că Grecia asta încearcă să facă, să distingă între cele două categorii. Dar pentru a aborda problema creditorilor săraci, sunt două modalități de a acționa. Una, de a amâna problema, eh, creând o problemă pentru bănci. Și apoi băncile nu vor fi în stare să susțină prin creditare sectorul privat, așa cum ar fi făcut-o. Cealaltă cale este de a descutorosi de, de problema, deci de a menține plățile, astfel încât băncile să, băncile să nu fie afectate, dar să-i ajuți în mod direct pe oamenii săraci care sunt titularii acestor obligațiuni. Uh, guvernul elen cred că a făcut progrese substanțiale în uh, acest sens, dar uh, sigur că trebuie să rămânem vigilenți, pentru că băncile elene de-abia au ieșit dintr-o perioadă îndelungată în care nu au fost în stare să susțină sectorul privat din Grecia. Acum sunt bine capitalizate, acum pot să susțină în mod real economia și trebuie să fim foarte atenți să nu le afectăm în mod negativ pe viitor. Am mai dat 10 secunde? Președintele nu, pentru că veți avea timp de intervenție mai târziu și cred că veți putea reveni atunci. Haideți să trecem înainte și îi dau cuvântul lui Pedro Silva Pereira. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte Draghi, deci ne aflăm în, într-o situație de încetinire economică. Uh, o nouă recesiune nu este probabilă, conform prognozei dumneavoastră. Uh, sunteți încrezător că inflația va continua procesul de convergență către uh, obiectivul pe termen mediu. Însă, totuși, ne confruntăm cu o încetinire a creșterii economice. Creșterea economică este mai, mai redusă decât se aștepta. Întrebarea este ce putem și ce ar trebui să facem în această situație. Nu doar uh, să uh, uh, urăm, uh, să, să ne urăm noroc. Um, vorbiți despre politica monetară, spuneți că aceasta uh, susține suficient situația și dacă e necesar, Banca Centrală Europeană va lua măsuri suplimentare, dar ceea ce privește celelalte domenii, am două întrebări. Una referitoare la riscurile politice, începând cu Brexitul. Ați fi de acord cu Banca Centrală Britanică că un scenariu de ieșire fără acord este cel mai rău scenariu. Suntem la 8 săptămâni distanță de momentul în care trebuie să aibă loc uh, Brexitul. Credeți că primul lucru pe care ar trebui să-l facem pentru a îmbunătăți condițiile pentru creștere economică ar fi să evităm un scenariu de ieșire a Marii Britanii din Uniunea Europeană fără un acord. În al doilea rând, de politica economică și fiscală. Comisia Europeană, în analiza anuală a creșterii pentru 2019, cere uh, investiții de mai bună calitate și politici fiscale mai expansioniste în în țările care au excedent bugetar. Sunteți de acord că o politică mai expansionistă ar să, trebui să fie parte a unui set de instrumente pentru a promova creșterea economică în această situație în care creșterea economică este scăzută? Mulțumesc. La întrebarea referitoare la Brexit, uh, ezit puțin să răspund, pentru că nu vrem niciodată să ne amestecăm în discuții care deja sunt destul de complexe. Și pe lângă asta, ar trebui să nu uităm că BCE-ul nu este o parte la negocieri. Noi sigur că monitorizăm situația, colaborăm cu Banca uh, Angliei, încercând să ne pregătim în ceea ce privește situația piețelor financiare, să fim pregătiți pentru orice scenariu și am muncit destul de mult împreună cu ei, în, avem un grup de lucru, lucrăm de mai multe luni și dincolo de asta nu cred că am discutat care ar fi punctele pro și punctele contra ale diverselor rezultate ale dezbaterii politice prezente, eh, actuale în Regatul Unit. Deci, principala noastră responsabilitate este aceea de a ne asigura că în ceea ce ne privește am identificat eh, problemele aferente oricărui scenariu și am identificat și acțiunile care vor trebui întreprinse în fiecare scenariu. Ceea ce înseamnă că multe dintre uh, problemele care ar putea apărea nu necesită neapărat acțiuni de către autoritățile publice, ci pot fi uh, soluționate prin acțiuni ale sectorului privat. Sunt anumite domenii unde este important să știm dinainte ce va trebui să facem și um, o declarație recentă a Comisiei referitoare la echivalențe, la echivalențele condiționate, temporare, a fost foarte utilă, deci, această comunicare. Și la doilea dumneavoastră punct sunt de acord cu dumneavoastră și cu Comisia, pentru că vorbim foarte mult despre dimensiunea bugetelor diferitelor țări. Vorbim mult mai puțin, pentru că e un subiect mult mai dificil, despre Uh, felul în care bugetele ar trebui să susțină creșterea. Și ce am văzut în mulți ani înainte de criză, cu șapte-opt ani dinainte de criză, în multe țări am văzut o creștere a cheltuielilor uh, guvernamentale și o scădere dramatică în, a investițiilor publice și o creștere semnificativă a impozitelor. Nici nu e de mirare că atunci când a lovit criza, anumite țări care aveau această politică, care nu este deloc uh, favorabilă creșterii, ei bine, aceste țări au fost mai vulnerabile în fața crizei. Plus că adunaseră o îndatorare serioasă care a redus marja lor de um, acțiune în materie de politică fiscală. Deci, uh, focalizarea asupra compoziției bugetului este binevenită. Suntem de acord cu acest lucru. Cea de-a doua parte a recomandării comisiei se referă la aplicarea simetrică a procedurii pentru dezechilibre macroeconomice. Și suntem de aceeași parte și noi. Dar noi am face chiar un pas mai departe, întrebând ce înseamnă acest lucru? Ce înseamnă pentru o țară care are un grad complet de ocupare deja de mai mulți ani și care are uh, în multe sectoare economice are nevoie, are lipsă de forță de muncă. Cred că e o întrebare pertinentă aceasta. Ce trebuie să facă? și dacă e nevoie de investiții în digitalizare, în tehnologie, în infrastructură, acolo unde este acest lucru acolo unde acest lucru este necesar, e salutar, dar e doar primul pas. Ar trebui să ne întrebăm cum ar putea să se materializeze aceste cheltuieli suplimentare și cum ar putea, în cazul țărilor cu excedent bugetar, aceste eh, aceste investiții să aibă efecte în celelalte țări din zona euro. Acest lucru nu este evident, chiar deloc. Mulțumesc. Mulțumesc. Wolf Klintz. Domnule președinte, ați fost întrebat uh, uh, mai multe întrebări care n-au fost foarte ușoare. Dați voie să vă pun două întrebări foarte simple. Prima se referă la statutul de membru în zona euro. 26 din uh, membrii Uniunii Europene s-au angajat uh, în mod obligatoriu să introducă moneda euro la un moment dat. Șapte țări încă nu sunt membre ale zonei euro, deși una, două dintre ele ar îndeplini condițiile pentru a adera. Cum vedeți evoluția lucrurilor? Credeți că ar fi dezirabil sau chiar necesar ca în cele din urmă cei care s-au angajat uh, pentru un act, act juridic obligatoriu ar trebui să fie obligate să adere sau uh, poate doar una, două dintre ele să uh, ceară să adere în următorii ani. Atunci când am fost președinte al Comisiei Speciale pentru Criza Financiară, pe și a fost raportor, am analizat și rolul și performanța agențiilor de credit de rating, de rating de credit. Și am ajuns la concluzia că ar fi de dorit ca Uniunea Europeană să aibă o agenție europeană de rating de credit care să nu depindă de influența americană. Conform ideilor noastre, ar trebui, fi trebuit să, sau ar trebui să fie o entitate privată uh, Uh, care să aibă bani privați, să fie o agenție care în cele din urmă să poate să schimbe și modelele de afaceri, să nu depindă uh, doar de emitenți, ci și de investi investitori eventual. Uh, este un proiect preferat al meu și încerc să găsesc investitori care ar participa într-un astfel de proiect. La momentul respectiv n-am avut succes. Între timp, îmi dau seama că mai multe agenții au fost înființate, una dintre ele are mare succes, are activitate în mai mult de șase țări, are mai mult de 200 de angajați, de mai mult de 30 de naționalități și a fost acceptată și de către instituții cum ar fi Banca Europeană de Investiții. Însă ei îmi spun că Banca Centrală Europeană încă nu îi Uh, consideră, nu ia în considerare ca fiind uh, echivalenți uh, celor trei mari agenții de credit, de, de rating de credit. De ce? The, first of all, the, the first question... Deci, prima întrebare. Zona euro s-a întărit în ciuda faptului că, da, am fi vrut să o fi făcut uh, într-un ritm și mai rapid, dar s-au făcut progrese, mai ales dacă ne gândim la punctul de plecare și anume începutul crizei uh, financiare. Deci acest proces nu s-a încheiat, însă e suficient de avansat ca să putem, de fapt, inversa întrebarea Dumneavoastră v-ați referit la anumite recente eh, expresii de interes care confirmă că accentul nu mai e, sau întrebarea nu se mai pune dacă zona euro e pregătită pentru noi extindere, ci dacă țările candidate sunt pregătite să intre în zona euro. Așa se pune problema. Și da, eh, Sigur că nu se va mai aplica mm, clauza opt-out, să sperăm că în cazul acestor țări, fără clauza opt-out, vor, vor adopta moneda euro mai devreme sau mai târziu, dar depinde de uh, doi factori, dacă sunt uh, dornice și dacă sunt gata. Acum avem o procedură bine stabilită pentru a evalua acest ultim factor, dar există o diferență mare față de trecut. Și anume că aceste țări trebuie să știe că acum ele se alătură unei uniuni bancare, nu doar uh, monede euro. Deci există un proces prin care aderarea, prin aderarea la zona euro, țările trebuie să fie sigure că instituțiile lor financiare și băncile lor vor crește uh, reziliența și soliditatea Uniunii Bancare și nu să deschidă noi situații de fragilitate, de să, nu să vină cu minusuri, nu cu plusuri. Asta ar fi ca răspuns la prima întrebare. Deci suntem într-o poziție diferită față de acum, să spunem, 10 ani, când întrebam, ne întrebam dacă vă reaminteți Oare această extindere are sens? Nu cumva va slăbi Uniunea existentă? Dar s-au mm, schimbat multe în acești 10 ani și vor, tre- vor trebui să se mai schimbe multe ca Uniunea să fie mai solidă, după cum am spus. Dar dacă e să judecăm uh, după momentul actual, suntem destul de solizi ca să admitem noi membrii. Următoarea întrebare s-a referit, referit la agențiile de creditare. Uh, agențiile de rating uh, a creditului, nu știu, putem discuta dacă ele sunt perfecte sau nu. Când uh, uh, eram președintele FSB când în aprilie 2008 a trebuit să avem o primă reacție față de criza financiară. Rolul agențiilor de rating în criza financiară și mai ales la începutul acestea și apariția acestea nu ar fi deloc de lăudat. Deci ă, ne amintim că s-a spus pe drept cuvânt că trebuie să ne descurcăm, să învățăm să ne descurcăm fără ele. Dar ideea e că de atunci și până acum a fost foarte dificil să ă, le găsim un înlocuitor valid. Și când mă refer la un înlocuitor valid, mă refer la un înlocuitor care poate câștiga și rămâne la același nivel de încredere din partea principalelor investitori la nivel instituțional, fonduri de pensii și to- toți ceilalți actori importanți din sectorul financiar, pentru că ei sunt cei care acordă credibilitate acestor agenții de rating. Și de aceea, pentru a crizei financiare, se pare că au fost gata să-și piardă credibilitatea, pentru că își consiliaseră în proprii investitori, acordând ratinguri unor produse care nu meritau ratingurile respective, cu siguranță. Însă, e foarte dificil să le înlocuim. Sigur că dacă va fi din mediu, dacă va fi ceva din mediul privat, va fi mai credibil decât din mediul public, dar e și dificil să intri pe această piață dintr-o poziție de outsider. Sigur că ne dorim să avem uh, cât mai multe evaluări ale ratingului creditelor, pe cât posibil. Și noi de la BC, nu știu în legătură cu sfera de aplicare, trebuie să vedem, dar noi utilizăm o varietate de elemente, pe când agențiile de rating uh, da, sunt uh, cele mai importante în evaluări, dar utilizăm și alte eva- evaluări. Și unele bănci centrale uh, și au propriul rating, mai sunt și evaluări interne. De, însă, sigur că suntem deschiși uh, spre o soluție de a extinde uh, gama de evaluări. Vă rog. Uh, Da, mulțumesc. Stefan, Stefan Gerhold. Thank you, Chair, and thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. V-ați referit la nord și sud, uh, care trebuie să se unească să se unifice de către moneda euro, dar sunt foarte divizate din punct de vedere economic. For the cohesion of the eurozone is keeping the interest rates Dumneavoastră vreți, sigur, să mai mențineți rata dobânzilor la un nivel scăzut, dar strategia asta are și efecte. Și așa a fost și intenția, însă asta se face în detrimentul celor care au economii la bănci, mai ales după ce ați impus valori negative în ce privește facilitatea de depozit. Și mă întreb dacă ar fi mai multe clauze de uh, corecție decât uh, doar rata dobândii și facilitatea de depozit. Deci uh, v-aș întreba, domnule Draghi, dacă dumneavoastră personal v-ați dori un alt instrument cu mai multă capacitate de decizie ca uh, dumneavoastră să aveți mai mult control asupra situației. Și care ar fi acel instrument? Mulțumesc. Thank you. Um, well, first of all... Mulțumesc. În primul rând, rate uh, scăzute ale dobânzii și chiar negative, după cum avem, nu au rolul și nu au menirea de a păstra unită zona euro, ci rolul lor, cred că se numește colegialitate, colegialitatea membrilor zonei euro, dar motivația a fost alta, ci e vorba de stabilitatea prețurilor. La un moment dat, în ultimii ani, Uh, într-un anumit moment al crizei, s-a văzut clar că acest instrument poate fi unul foarte eficient și așa s-a și dovedit a fi. Avem experiențe pozitive cu ratele negative ale dobânzilor, în sensul că au stimulat uh, economia și au dus la uh, mai, o activitate de creditare mai însemnată și au combătut fragmentarea financiară. Deci asta este principalul motiv, asta este principalul motiv al ratelor negative. Uh, efectul în privința depozitelor și a economiilor, trebuie să le evaluăm. Negativ e fenomenul uh, facilității depozitelor pe termen foarte scurt. Dar dacă la acea rată sunt remunerate aceste economii, mm, e de discutat sunt cazuri, de exemplu, depozitele, economiile cor- de nivel corporatist sau de tip corporatist, care acum primesc o rată negativă. Și doar unele, nu toate. Însă, de, deci vorbim despre depozite, după cum spuneam, dar cele care nu sunt de tip corporatist sunt remunerate la rată zero. Dar ideea e că atunci când sunt investite economiile cuiva, atunci nu neapărat sunt investite uh, în, uh, la fel ca un depozit, deci pe termen scurt, ci sunt investite și în uh, uh, alte produse care pot da randament ulterior, deci nu doar pe termen scurt, dar atunci când e să evaluezi o, o măsură politică, dacă este bună sau nu, atunci trebuie să ai un punct de vedere mai uh, larg să ai o perspectivă mai largă și anume să te întrebi, oare situația deponenților e mai bună uh, din, din punct de vedere a unei economii puternice, dacă, de, dacă depozitele lor sunt uh, investite într-o economie puternică în care șomajul scade și datorită acestui fapt și datorită creșterii nominale a salariilor, atunci cresc, crește nivelul depozitelor. Deci e mai bună situația asta sau ar fi mai bună situația într-o economie cu o, un șomaj mai, mare, mai ridicat, cu rate dobânzilor mai mari, cu mai puține locuri de muncă care se creează, cu salarii mai mici și așa mai departe. Și atunci când facem evaluarea asta globală, răspunsul este, practic, că ratele dobânzii negative joacă un rol foarte eficient și util în ce privește politicile monetare și respectarea mandatului nostru. Mulțumesc! Thank you. Uh, so we conclude now. Mulțumesc. Deci acum încheiem uh, partea uh, <laughs> legată de dialogul, moni, uh, dialogul monetar cu noastră în calitate de președinte al Băncii Centrale Europene. Acum trecem la audierea publică tot cu domnul Mario Draghi, dar în calitate de președinte al uh, Consiliului uh, European de Risc Sistemic. Voi fi foarte strict în legătură cu timpul alocat, pentru că trebuie să terminăm neapărat până la orele 18, cel târziu. The floor to President Draghi. Deci, haideți să dăm din nou cuvântul domnului Draghi. Just a little water before.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 membri ai Comisiei pentru Afaceri Economice și Monetare, domnilor și domnilor. Este o plăcere să iau cuvântul în fața dumneavoastră în calitate de președinte al CERS, Comitetul European pentru Sistemic. După cum ați spus, este ultima noastră reuniune în această legislatură parlamentară și aș dori să profit de această ocazie pentru a uh, reflecta pe marginea realizărilor în domeniul uh, supravegherii macroprudențiale insistând asupra principalelor concluzii ale raportului CERS privind creditele neperformante, raport care cred că a fost publicat astăzi. O să discut de asemenea și despre provocările care ne așteaptă în viitor. CERS are un rol important în uh, sprijinirea unor politici de succes macroprudențiale în Europa. În primul rând, reprezintă un forum care permite discutarea în comun a riscurilor emergente și a vulnerabilităților emergente. În al doilea rând, permite autorităților de a învăța uh, reciproc, împărtășindu-se experiențele legate de folosirea instrumentelor de supraveghere macroprudențială și, în fine, evaluează acțiunile macroprudențiale întreprinse în Uniunea Europeană și uh, profită de propriile instrumente de soft law, și anume recomandări și recomandări. Uh, recomandări și avize pentru a atenua orice influență um, negativă. La începutul acestui mandat uh, parlamentar, autoritățile macroprudențiale au avut acces la instrumentele necesare macroprudențiale ca urmare a răspunsului mm, cu caracter uh, de reglementare la criza financiară globală. Pe parcursul reuniunilor noastre, am discutat despre cum folosesc autoritățile aceste instrumente pentru a răspunde riscurilor emergente. Și în urma recomandărilor și avertismentelor formulate de CERS privind vulnerabilitățile reprezentate de sectorul imobiliar european. Autoritățile de supraveghere macroprudențială sunt dispuse să recurgă la instrumentele care le stau la dispoziție, să le activeze rapid ceea ce uh, reflectă caracterul heterogen al vulnerabilităților din uh, Europa, de exemplu. Rezerva de capital pentru, uh, pentru riscurile sistemice a fost folosită în câteva zone, în câteva țări din zona euro, de asemenea în Liechtenstein, în Norvegia și în Islanda. În acest uh, moment există câteva uh, state care au o rezervă de capital cu caracter contraciclic de la 0,4 până la 2% și alte 5 state membre vor asista la o rată pozitivă pentru primele 12 luni, undeva între 0,25% și 2,5%. În plus, în majoritatea țărilor din zona euro, autoritățile de supraveghere macroprudențială au folosit în mod activ instrumente bazate pe uh, credite disponibile în cadrele naționale pentru a asigura uh, standarde de creditare și pentru a atenua riscurile legate de gradul de îndatorare a gospodăriilor și am ajuns la raportul CERS privind abordările macroprudențiale legate de creditele neper, uh, privind creditele ne, uh, neperformante și aș dori să trec în uh, revistă foarte pe scurt principalele chestiuni cu caracter macroprudențial legate de creditele neperformante acum, acumula, emergența și acumularea acestor credite neperformante devine o problemă în momentul în care o parte importantă a sistemului financiar este afectată de această problemă. Scăderea rezilienței în fața șocurilor este o problemă și, de asemenea, reducerea rolului de mediator uh, financiar. Și ținând seama de activitatea anterioară a CERS legată de rezolvarea problemei creditelor neperformante în Uniunea Europeană, Consiliul Uniunii Europene a cerut CERS uh, formularea unor abordări uh, macroprudențiale pentru a rezolva, uh, a preveni apariția unei probleme cu caracter sistemic reprezentată de aceste credite neperformante. Și în raportul publicat astăzi am ajuns la concluzia că autoritățile de supraveghere macroprudențiale dispun deja de instrumentele necesare pentru a răspunde vulnerabilităților în discuție. CER salută în mod specific uh, modificările convenite de curând privind uh, cadrul dedicat uh, rezervelor de capital, care preconizăm că vor îmbunătăți modul în care funcționează rezervele de capital uh, puse, puse deoparte pentru a face față riscului de piață, mai ales în anumite sectoare ale pieței sau mai ales pentru anumite grupuri specifice de uh, creditori de debitori. În același timp, CERS a identificat domeniile unde trebuie să lucrăm mai mult și aș dori să insist asupra câtorva dintre aceste puncte, și anume, de exemplu, măsurile bazate pe credite. Pe scurt, asemenea măsuri, plafonarea valorii creditului, de exemplu, impun anumite standarde uh, minime și uh, debitorii sunt împiedicați astfel să se îndatoreze prea mult și sunt mai puțin uh, vulnerabili unor șocuri economice sau financiare. Asemenea măsuri îmbunătățesc uh, reziliența băncilor și restricționează cantitatea creditelor pe care le pot uh, oferi în funcție de valoarea garanțiilor oferite și ajută astfel atenuarea uh, Uh, creșterii riscului legat de creditare și sunt îndepărtate, sunt identificate și îndepărtate vulnerabilitățile din uh, cât mai repede, cât mai repede posibil. Asemenea măsuri au fost utile pentru a ținti activitatea de creditare în majoritatea statelor uh, membre. CERS consideră că acest, acest instrument ar trebui să facă parte din setul de instrumente care se, este la dispoziția tuturor autorităților de supraveghere, ceea ce nu se întâmplă în acest moment. În plus, ținând seama de beneficiile aduse de, această măs- uh, de aceste măsuri, CERS consideră că extinderea lor și uh, altor entități, nu doar a, a gospodărilor, cum ar fi corporațiilor nefinanciare, ar trebui să fie uh, luată în vedere. În același timp, înțelegem care ar fi provocările aduse de un asemenea exercițiu datorită caracterului heterogen al, comparații, al uh, corporațiilor uh, nefinanciare, datorită situației, situației în care se află aceste corporații. Aș dori să insist asupra faptului că unele din vulnerabilitățile care stau la baza problemei creditelor neperformante, cum ar fi lipsa de eficacitate a cadrului uh, juridic sau chestiunile care țin de guvernanța băncilor, nu fac parte din domeniul de, uh, din mandatul uh, instituției noastre, însă sunt importante pentru rezolvarea acestei chestiuni. Deci este foarte important ca deficiențele cadrelor juridice care există în continuare în anumite state membre ar trebui să fie uh, depășite. Și acum o să mă refer la provocările care ne așteaptă pe viitor. Ținând seama că o mare parte a intermedierii creditării se realizează de uh, instituții uh, nebancare, Europa ar trebui să, să se echipeze cu instrumentele necesare pentru a face față unor noi riscuri care apar din, af- din afara, din exteriorul sectorului bancar. Din acest motiv, în Comisia Econ am discutat deseori strategia CERS și prioritățile CERS pentru a extinde activitățile de supraveghere macroprudențială dincolo de sectorul bancar. În reuniunile noastre am discutat o propunere de revizuire a regulamentului EMIR dedicat infrastructurii piețelor europene. Data viitoare când ne-am întâlnit, M-am referit la propunerile privind instrumentele de supraveghere macroprudențiale pentru societățile uh, de asigurări. Ar trebui să putem face față și riscurilor de lichiditate, riscurilor legate de gradul de îndatorare, de pârghie, de levier a unor fonduri de investiții, mai ales. Din păcate, și trebuie să fiu franc din acest punct de vedere, nu am făcut suficiente progrese pentru a incorpora aceste instrumente de supraveghere macroprudențială a instituțiilor uh, nefinanciare în cadrul de supraveghere macroprudențială europeană. O altă provocare se referă la monitorizarea sistemului financiar. Pentru acest lucru avem nevoie de un acces la informații deta- detaliate privind tranzacțiile financiare. Pentru acest lucru trebuie să există o interconectare între instituțiile financiare și contrapărțile centrale. Informațiile am văzut că am avut uh, acces mai bun la informații în urma regulamentului EMIR și am înțeles cât de uh, important este acest uh, acces la informații. Am înțeles că decidenții politici trebuie să investească infrastructura necesară în instrumentele de analizare acestor informații. Uh, în concluzie, aș dori să mulțumesc acestei comisii, în mod special președintelui comisiei, vicepreședintelui acestei comisii pentru colaborarea rodnică din ultimii ani, pentru schimburile de opinii uh, foarte, foarte utile pe care le-am avut uh, în reuniunile publice și în cele organizate în spatele ușilor uh, închise și mă bucură faptul că ne-ați atras atenția asupra um, am discutat tot timpul subiectele de actualitate, cum ar fi standardele internaționale contabile nouă, provocările aduse de schimbările climatice, de exemplu. CERS și instituțiile care fac parte din CERS continuă să fie preocupate de impactul uh, instituțional adus de schimbările climatice și uh, sunt sigur că vă vom ține la curent în legătură cu uh, progrese înregistrate din acest punct de vedere. De asemenea, discutăm și despre IFRS 17, uh, contractele de, as- uh, de asigurări și din acest punct de vedere salutăm am, am salutat o delegație condusă de doamna Beres și de domnul uh, Balț la o reuniune a CER. Sper că vizita respectivă a fost utilă în activitatea legislativă a dumneavoastră. Mulțumesc pentru atenție și vă stau la dispoziție acum pentru întrebări. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc și pentru că ne-ați adus aminte de cât de bine am cooperat în reuniunile deschise și în cele organizate în spatele unor uși uh, închise. Am colaborat și în ceea ce privește IFRS 9 și mă bucură faptul că v-ați referit la necesitatea de a dispune de instrumente de supraveghere care să acopere nu doar sectorul bancar și că faptul că nu prea am progresat din acest punct de vedere, cred că este un punct politic important pentru activitatea noastră și a întregii Uniuni Europene. Și începem cu colegii noștri. După cum am spus, trebuie să fim puțin mai scurți decât uh, perioada normală de 5 minute, pentru că uh, domnul Draghi are un avion de prins. Primul vorbitor este domnul Marcus Ferber. Eh, Mulțumesc, domnule Draghi. Vreau să vorbesc despre un subiect, unde, un domeniu unde văd un risc sistemic, și anume problema cu uh, Banca Angliei. Ce înseamnă dacă uh, Uh, va ieși Marea Britanie fără un acord, ce uh, consecințe va avea acest lucru asupra uh, liniei de swap cu Banca Angliei? Pentru că mă întreb dacă pre- pregătiți o plafonare a volumelor în urma Brexitului, um, ce se va întâmpla cu lipsurile, cu pierderile care vor Uh, apărea ca o consecință și ce se va întâmpla cu compensarea la nivel euro. Ce fel de măsuri luați uh, în considerare uh, pentru a face față problemelor legate de casele de compensare? mi-ar fi greu să intru în dezbaterea acestor chestiuni acum. Pe de o parte, mai ales în ceea ce privește ultima parte a întrebării dumneavoastră, nu suntem parte la negocierile legate de Brexit, deci ar fi greu să discutăm uh, um, planurile de urgență, dar pot să vă repet ceea ce am spus deja. Noi ne-am pregătit deja terenul împreună cu Banca Angliei uh, am analizat domeniile unde sunt vulnerabilități, am identificat ce s-ar putea face. Sigur, declarația Comisiei a oferit timp suficient pentru a face față oricărui scenariu, pentru că oferă suficient timp uh, sectorului privat pentru a măsuri de atenuare, astfel încât mulți oameni spun că dacă nu se vede nicio mișcare în următoarele săptămâni, înseamnă că toată lumea a înghețat, așteaptă să vadă ce se va întâmpla și apoi vor decide. Același lucru referitor la linia de swap nu pot să vorbesc despre planuri de urgență. Vreau doar să vă spun că nu este singura linie de swap pe care o avem. Deci nu e neapărat um, sfârșitul lumii. Sigur că Banca Angliei este o bună contraparte pentru linia de swapuri. Are un credit uh, foarte bun, da, un rating de credit foarte bun, dar uh, trebuie să ne asigurăm că toate uh, instituțiile implicate sunt uh, responsabile. Și cei care suportă riscurile sunt informați de, cu privire la toate detaliile? Cei care vor suporta riscurile dacă ceva nu va merge bine? Da, sigur că da. Toți cei care suportă riscurile, membrii Consiliului de Guvernare sunt informați. Uh, dar, așa cum v-am spus, nu este singura de linie de swap pe care o avem. Deci, nu e un risc uh, absolut fără precedent care nu a mai fost văzut până acum. Mulțumesc. Mulțumesc. Babette Winter, vreau să vă urez bun venit, uh, care înlocuiește pe Jacob von Weizsäcker. Bine ați venit! Mulțumesc, domnule președinte. Aș, vor, aș dori să adresez o întrebare în germană. Stimate domnule Draghi, după cum ați auzit, uh, sunt uh, proaspăt venită aici în comisie. Așadar, sigur că n-am participat la dialogurile de până acum, dar vreau să vă spun că mi se pare foarte informativ și foarte util uh, Uh, modul în care discutăm, uh, inclusiv pentru informațiile pe care vrem să le uh, transmitem mai departe acasă, fiecare în circumscripția noastră. Deci, um, sigur, și eu, ca și colegii mei, mă simt responsabilă de transmiterea informațiilor către cetățeni. Două întrebări. Una cu caracter general, care se referă la prognoza de creștere Ați spus că perspectivele de creștere au cam scăzut. Întrebarea este dacă uh, credeți la CERS că e vorba doar de un ciclu economic uh, aici sau vedeți uh, riscuri sistemice în spatele acestei realități? Um, nu vreau să mai adresez și o întrebare referitoare la Brexit, dar pentru că S-ar putea, de exemplu, s-ar putea ca tarifele vamale care să apară după Brexit să fie una dintre cauze. Uh, și sunt uh, zvonuri, discuții referitor la o posibilă fuziune a două bănci în Germania, Deutsche Bank și Commerzbank. Um, Sigur că poate dumneavoastră nu vă veți, uh, vă veți exprima cu privire la o posibilitate de fuziune individuală, dar um, vreau să știu pentru ca această fuziune să fie profitabilă, sigur că întotdeauna se, există și riscul pierderii de locuri de muncă, dar uh, să ai două bănci mari care își cresc și mai mult uh, prin fuziune, uh, mă, mă tem să nu ajungă să fie văzute ca o instituție prea mare pentru a putea eșua, too big to fail. Um, ce, cum, cum vedeți uh, astfel de uh, acțiuni? Considerați că e bine ca ban- băncile să crească sau e mai bine să avem o diversitate pe piață pentru a avea riscuri mai mici? Mulțumesc. Prima uh, întrebare referitoare la ciclicitatea creșterii. Sigur că toate elementele intră în uh, discuție. 2017 a fost uh, un an uh, extraordinar în ceea ce privește creșterea în principal datorită dimensiunii externe, a exporturilor care au fost înfloritoare. Deci parte din reducerea creșterii uh, se datorează, așa cum ați spus și dumneavoastră, mm, faptului că am intrat pe o traiectorie mai scăzută de creștere, dar aproape totuși de potențialul său. Dar, dincolo de aceasta, vedem un amestec de factori specifici uh, anumitor țări sau evenimente geopolitice. Uh, cererea în restul lumii a scăzut și acest lucru se datorează parțial amenințării protecționismului, care, cred că am mai spus deja, dacă am vedea o claritate pe acest front, atunci multe dintre uh, incertitudinea actuală ar dispărea. Și mai avem aceste negocieri uh, prelungite cu privire la Brexit, care au uh, afectat încrederea în uh, zona euro și apoi evoluțiile politice în diverse țări, în zona euro, care afectează de asemenea încrederea și, în mod clar, și creșterea. Și dacă ar fi să vorbim de factori mai specifici, vedem uh, încetinirea economică în uh, China și uh, efectele fiscale în scădere în Statele Unite, vedem cum evoluează industria auto în Germania, toți acești factori, uh, combinându-se oarecum, își potențează efectele și evaluarea Consiliului Guvernatorilor la ultima întâlnire este că mm, creșterea este în scădere, dar trebuie să vedem care este persistența acestor efecte, mai ales a celor care uh, în mod clar uh, nu au trecut, cum ar fi incertitudinea politică. Dacă persistă, atunci uh, vom avea o perioadă mai îndelungată de încetinirea creșterii. Probabilitatea unei recesiuni pentru zona euro în momentul de față este scăzută. Pentru întreaga zonă euro, în ansamblu, în același timp, vedem că economia la nivel uh, global în zona euro crește, piața muncii se descurcă foarte bine, anumite țări uh, uh, nu pot să crească mai mult pentru că tocmai le lipsește forța de muncă calificată. Deci uh, sunt și aspecte pozitive care ne dau încredere că rata inflației uh, merge spre convergență, dar dacă încetinirea creșterii economice va trena, atunci va dura mai mult uh, acest proces. Vom vedea acest lucru în martie, când vom prezenta previziunile din martie pentru zona euro. Pe de cel de-al doilea punct, nu pot să um, fac comentarii referitoare la anumite instituții. Dar pot să vă spun că dacă instituțiile ar crește sau dacă ai instituții mari, există modalități de a aborda um, această problemă a unei instituții prea mare ca să poată eșua. În primul rând, interconectivitatea, ce se face, ce s-ar face în cazul unei rezoluții uh, Uh, supraveghere. Sunt multe modalități de a face față acestui risc. Trebuie să ne asigurăm că instituțiile nu sunt prea mari pentru a putea eșua, dar, eșua, dar în același timp um, sunt uh, de o dimensiune care este gestionată în mod optim. Mulțumesc, Notis Marias. Κύριε Ντράγκη, θα επανέλθω στο θέμα των κόκκινων δανείων, γιατί ξέρετε... Mulțumesc, domnule Draghi. Haideți să revenim la chestiunea celor credite neperformante. Milioane de cetățeni eleni, chiar la ora la care vorbim noi, sunt foarte îngrijorați sau au dat faliment din cauza acestor politici duse în ultimii ani de a salva băncile pe spedele cetățenilor. Deci există un plan de uh, rezervă pentru a salva pe sărmanii contribuabili, că a salvat doar băncile în Grecia. Și o altă întrebare. Puteți uh, utiliza bani publici pentru un fond de achitare a datorilor, poate un vehicul special care să ajute să salvăm pe datornici, pentru că uh, Eh, și creditorii se eh, întreabă, nu are sens să se vândă creditele performante la preț de 80% fără a se oferi și opțiunea de a le răscumpăra eh, ele însele pentru acest preț, că se apropie alegerile europene și cetățenii ne vor judeca. Deci dacă avem uh, o ipotecă de 100.000 de euro, ca creditor ar putea cumpăra fondurile, acea ipotecă cu 10.000 de euro și atunci de ce n-aș putea să răscumpăr și eu Uh, datoria respectivă pentru acea, aceea sumă. De ce oare uh, nu, creditorul însuși sau creditul să poată fi cumpărat de o companie de stat și apoi creditorul să uh, plătească suma respectivă firmei de stat? Astea sunt întrebări punctuale și aș aprecia să nu răspundeți așa abstract sau general, pentru că cetățenii alegătorii din Grecia ne ascultă și ne privesc și se tem că își vor pierde casele. Uh, din cauza acestor împrumuturi și atunci nu cum se gândește sau nu președintele BC la posibilitatea de a înființa un fond public care să cumpere, să răscumpere aceste credite neperformante, să-i ajute pe uh, creditor și să le dea posibilitatea de a răscumpăra creditele respective din fond, de la fondul de stat. Da, dar am mai răspuns, spune domnul președinte al BCE. Se discută acum la Atena, deci nu putem discuta și noi aici. Uh, în același timp, dar uh, ce se poate totuși spune e că Sigur că da, da, se poate înființa un fond prin care statul să cumpere, dar întrebarea e la ce preț. Deci, chestiunea e un fond care răscumpără aceste credite, deci ajută pe cei mai săraci. Uh, în acest uh, univers al datornicilor un astfel de fond poate fi creat și în același timp și să se respecte regulile uh, referitoare la ajutoarele de stat? Uh, Comisia trebuie să răspundă la întrebarea asta și de aceea se și discută la Atena subiectul respectiv. BC nu are un, un punct de vedere clar pentru pro sau contra. bc nu are o opinie pro sau contra. BCE-ul consideră că partea socială a problemei respective, după cum am mai spus că sunt două componente, ai pe, sunt bă, săracii reali și săracii strategici, ca să spun așa. Problema acestora trebuie rezolvată altfel, dar problema sărăciei reale trebuie rezolvată astfel încât să se ia în considerare nevoile sociale ale săracilor, dar asta fără a distruge sistemul bancar. Deci, guvernul mingea e în terenul guvernului, dar trebuie să se respecte regulile ajutoarelor de stat. Mulțumesc. no, I have, I have one, one minute, yeah. please. Κύριε Πρόεδρε, εγώ Am un minut, spune domnul Notis. Deci, întrebare punctuală, v-am mai pus-o, deci acea ipotecă de 100.000 de euro, deci dacă avem un fond din bani de stat, răscumpără creditul cu 10, răscumpără ipoteca cu 10.000 de euro, atunci de ce nu poate creditul respectiv să răscumpere la același preț de la fondul respectiv? Vine o instituție de stat, ceva de genul acesta, dar trebuie să găsim un mod uh, de a salva acești oameni, deși există regulile ajutorilor de stat. De ce să nu facem asta așa acum, că am făcut-o pentru bănci? Răspund, mingea e în terenul Comisiei și a Guvernului grec, nu BCE-ul trebuie să se pronunțe. Mulțumesc și acum Ramon Tremosa. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și bun venit din nou în fața noastră. Vă mulțumesc pentru uh, tot ce ați făcut, uh, ajutând țările noastre să iasă cu bine din criza financiară. Aș avea două întrebări. Mi-a plăcut foarte mult dezbaterea între dumneavoastră și Filip Lambert. în legătură cu regulile obligatorii pentru mai multă convergență dar ați vorbit și despre datoria publică atunci când ea este prea ridicată, țările își pierd din suveranitate. Nu știu dacă ne puteți oferi mai multe informații în legătură cu această situație. Ar fi interesant. Așa. Și în acest punct, uh, am văzut o divergență în dinamicile datoriei publice între țările mari din zona euro. Germania și-a îmbunătățit situația și rata de la 80 la 60%, însă sunt alte țări care încă sunt în procedură de deficit excesiv sau crește rata datorie publică PIB, deci nu știu dacă nu trebuie să ne îngrijoreze legătura dintre uh, situația în care bănci dintr-o anumită țară dețin prea multă datorie publică din acea țară. Deci nu știu ce părere aveți dumneavoastră și în final când se cumpără, când se cumpără uh, datorii de stat, de se face un swap între cash și obligațiuni. Și nu, nu se face o reducere din uh, Valoarea statului și atunci s-ar putea, în cazul unei datorii publice, uh, ca organele de supraveghere europene să impună o astfel de, re- de reducere sau cum ar afecta, dacă nu, poate exista un efect negativ asupra stabilității financiare. Mulțumesc. Putem Da, sigur, e dificil de determinat exact momentul în care o datorie e prea uh, mare, dar există literatură de specialitate care vorbește despre asta, dar fără a intra în detalii, aș spune doar, sau m-aș concentra doar asupra unui singur aspect. Ați dat un exemplu, modul în care s-a făcut reducerea în zona euro, a, a fost în situația în care uh, creșterea a fost cea mai mare. Deci creșterea e cheie pentru a reduce datoria uh, legată de rata PIB, e clar, dar în general toate țările din zona euro, vedeți ce s-a întâmplat în ultimii 10 ani, uh, au avut politici fiscale bugetare rezonabile, să spun așa mă rog, cu un procent mai mult sau mai puțin, dar în general politici rezonabile. Ce e încă important e uh, aspectul reformelor care uh, permit reluarea creșterii. Ați dat exemplu Germaniei. Asta a făcut Germania la începutul anilor 2000. Și nu numai Germania, au fost și alte țări. Și de aceea a scăzut datoria nu uh, pentru că au avut politici fiscale foarte stricte, nu de aceea scade datoria, ci e celălalt aspect. Ci faptul că bugetul permite creșterea și încurajează creșterea și apoi sunt reformele structurale care permit redresarea economică și pe asta trebuie să ne concentrăm în anii care vin. Când despre băncile care dețin datorii, uh, datorii suverane. Acestea sunt riscante, e un fapt. Nu erau riscante până la începutul crizei, dar acum reprezintă un risc. Și atunci, un, o bună autoritate de supraveghere trebuie să fie conștientă de acest risc. Însă, noi am conchis că asta trebuie uh, făcut într-un mod, în primul rând, care să permită să se mențină un nivel de egalitate cu ceea ce se întâmplă cu băncile din afara Uniunii Europene. Uh, că aceste bănci fie că nu sunt supuse uh, riscului, fie că e un risc foarte scăzut. Și au refuzat categoric să poarte conversații în legătură cu forme de a limita expunerea băncilor la uh, riscurile publice sau datoriei publice, deși am încercat să avem la Comitetul Bazel o astfel de conversație, dar ne-au refuzat. Asta ar fi un aspect și cel de-al doilea aspect ar fi că da, trebuie să existe un progres pe acest front, dar asta într-un mod în care să nu se afecteze stabilitatea financiară. Ia, un alt exemplu. Uh, L-am mai dat un alt exemplu în care dorim ca singur medicamentul să nu fie mai rău decât boala. Da, e un fapt, dacă există acest aspect al riscului atunci pentru băncile mai solide, trebuie să rezolvăm problema. Nu am discutat reducerile generale sau uh, limitele ca cantitative la adresa concentrării. Am examinat aceste aspecte, dar nu a fost o discuție, nu există orientări încă. Uh, Uh, pe care să vi le putem uh, uh, arăta. Cred că am mulțumit ambele întrebări. Mulțumesc cum Filip Lambes. Up until the global financial... Președinte, până la criza financiară globală și în anii care au dus la criză, am văzut că am avut un model de creștere bazat pe datorii și politicile de ușurare cantitativă ale Fed din SUA și ale BCE în Uniunea Europeană au uh, ajutat uh, să ieșim din, uh, totuși chestiunea aceea a dependenței de criză și nu sunt îngrijorat de datoria publică, sunt și situația cu imobiliarele, situația cu îndatorarea gospodărilor și așa mai departe, dar nu este greșit un model care se bazează atât de mult pe datorii, pe îndatorare și pe crearea de bani care trebuie să fie apanajul jucătorilor privați. Deci crearea de bani și aici ați ajutat, dar încă e foarte mult o prerogativă a instituțiilor financiare private. Oare nu, nu ar trebui să ne preocupe o astfel de situație și să uh, poate, poate sunt într-o situație în care văd eu riscuri pe care dumneavoastră nu le vedeți, dar cred că dumneavoastră sunteți într-o poziție mai bună. Dar, cinstit vorbind, uh, nu sunt liniștit uh, văzând cum se tot acumulează aceste datorii. Thank you. The, um, first of all... Mulțumesc, spune președintele BCE. Hai să ne întoarcem puțin la perioada dinaintea, de criză, dinaintea producerii crizei financiare. Aceasta a fost oare cauzată de politici monetare expansioniste eh, din anii dinainte sau a fost cumva rezultatul unei distrugeri sistematice a, a regulamentelor existente din, de la mijlocul anilor 90 și până la producerea crizei. Bun, eh, punctele de vedere sunt diferite. Eu cred că mai degrabă cauza e cea de-a doua. Uh, Însă acum suntem într-o situație în care politicile expansioniste au fost necesare pentru a se re- reveni la redresare în SUA, aici, în Japonia și nu numai. Și din acest punct de vedere, faptul că ratele dobânzilor au fost scăzute de o perioadă lungă de timp a produs mai multă uh, stabilitate financiară decât dacă am fi avut uh, uh, falimente pe scară largă, continuarea o situație, unei situații de șomaj, de recesiune, inflație. Deci cred că Ăsta ar fi răspunsul, dar acestea fiind spuse, dacă ne gândim specific la datoria privată și vedem dacă a crescut în zona euro, răspunsul e că nu neapărat a crescut, dar pe piețele emergente și în China a crescut mult și, și chiar și în Statele Unite. Dar în UE nu prea putem spune că așa a fost, cel puțin până acum. Ratele scăzute ale dobânzilor au fost utilizate pentru o refinanțare a datoriei existente. În același timp, creșterea a continuat, așa încât uh, raportul dintre datorii și creștere a scăzut, pe când uh, datoria publică nu a scăzut. Dar când uh, e să te gândești la toate țările combinate, sigur, uh, datoria globală din 2016 în Uniunea Europeană, cred că putem spune că e în scădere. Dar, uh, da, în mod moderat a spus și datoria privată. Nu știu dacă e un trend care va continua, dar dacă adoptăm punctul de vedere al BCE, atunci sigur că ratele dobânzilor scăzute sunt necesare pentru a ne respecta noi mandatul. Deci dacă există riscuri la adresa stabilității financiare care apar din acele stimulente pe care le au privații de a uh, spori datoria, atunci trebuie să reacționăm cu instrumentarul macroprudențial. Dar nu vă preocupă expunerea jucătorilor uh, europeni la niște datorii nesustenabile din afara Europei? China, SUA, cum ați spus. Gândiți-vă ce s-a întâmplat în 2007. Yes, yes, indeed. Uh, we see... Ba da, mă preocupă. Sunt segmente ale uh, creditului utilizat ca pârghie sau uh, expunerea sau, mă rog, uh, datoria de nivel corporatist, dar problemele acestea se văd mai degrabă în SUA dar nu vorbim neapărat de sectorul bancar, ci sectorul nebancar, care este expus din ce în ce mai mult acestor produse. Iată, CLO-urile care dispăruseră și acum se întorc. Deci sunt aceste credite neperformante și de aceea e îngrijorătoarea situația. Mulțumesc. Deci mai avem de lucru puțin la a doua parte. Miguel Viegas. Okay. Muito obrigado. Vou falar em português. Vă mulțumesc, voi vorbi în limba portugheză. Doream să mă refer la două subiecte diferite. Primul dintre ele sunt creditele neperformante. Și nu pot decât să repet îngrijorările exprimate de alți vorbitori astăzi. În Portugalia este vorba de sute de mii de contracte care contracte de creditare care acum sunt uh, vândute la prețuri de nimic unor uh, bănci de investiții care nu vor face decât să încerce să scoată acești bani de la persoanele care nu pot să își achite ratele. Și din răspunsul domnului Draghi am înțeles că vă preocupă mai mult situația băncilor și nu cea a oamenilor. Înțeleg că dorim să reducem nivelul uh, creditelor neperformante la sub 5%, forțând băncile să vândă aceste credite neperformante, ceea ce nu face decât să pună în, în situații foarte dificile persoane, uh, persoanele. Și dacă este să punem la un loc uh, datoriile gospodărilor, datoriile societăților comerciale, creditele care sunt acordate în continuare societăților comerciale care au dificultăți, aș dori să vă întreb care este părerea dumneavoastră vis-a-vis -vis de uh, avertismentele lansate de Banca Ang- uh, Angliei, creditele uh, cu efect de pârghie care au ajuns la nivel, niveluri înregistrate doar înaintea crizei financiare. Președintele BC, aș dori să nu mă înțelegeți în mod greșit faptul că a spus că mă îngrijorează doar situația băncilor și nu cea oamenilor. Nu este adevărat, însă ideea este următoarea. Dacă există un stoc uh, important de credite neperformante, așa cum am discutat înainte, uh, trebuie să faci o distinție între uh, adevărații săraci, între debitorii Uh, cu o situație dificilă socială și cei care au un caracter strategic, cei care nu doresc pur și simplu să-și plătească ratele. Și trebuie să facem această distinție, să ajutăm pe cei care au adevărate dificultăți, să ajutăm să-și achite uh, ratele la bancă. Mă preocupă în mod real situația săracilor, însă trebuie să înțelegem că nu ne putem permite să distrugem sectorul bancar pentru că dacă vom face acest lucru, acesta nu va mai putea credita economia reală și, și băncile care au un număr prea mare de credite neperformante nu pot credita economia, la fel ca și uh, pentru, pentru că dacă există un factor care afectează profitabilitatea băncilor, este numărul mare de credite neperformante. Vor fi bănci slabe, cu un grad redus de profitabilitate, care nu vor putea susține economia uh, reală. Deci uh, problemele sociale pot fi rezolvate altfel, fără a afecta în mod negativ sectorul bancar. Dar trebuie să rezolvăm problema socială, sunt de acord cu dumneavoastră. Mulțumesc, Marco Vali. A doua întrebare revine domnul Viegas. Da, răspunsesem înainte acestei întrebări. Da, suntem de acord cu Banca Angliei când vine vorba de necesitatea de a monitoriza îndeaproape și să ne preocupe gradul tot mai mare de, îndat- de îndatorare și de produsele asociate care sunt uh, vândute acum pentru a crește randamentul investițiilor. Este o situație foarte greu de monitorizat pentru că nu este generată de sectorul bancar, ci de cel nebancar. Mulțum- mulțumesc. Marco Vali domanda che ha fatto il collega Viega sulla questione. Da, mă leg și eu de întrebarea domnului Viega despre creditele neperformante. State date delle... Pentru că, după cum cred că ă, știți, au fost date indicații privind ă, procesul SREP din mecanismul unic de supraveghere și Italia ar trebui să reducă într-un mod mult mai ă, rapid stocul creditelor neperformante. Și este o problemă cu caracter sistemic faptul că există un stoc atât de mare de, de, de credite neperformante, însă există și o problemă cu caracter sistemic legată de, de concurență. Faptul că în uh, trecutul recent anumite state au, avut, uh, au putut să se bucură de subvenții publice pentru a gestiona această problemă, în măsura în care Italia nu s-a bucurat de această situație. Drept urmare, nu înțeleg de ce nu este uh, posibil să susținem un mecanism care să permită unei țări să reducă cantitatea importantă de credite ne- neperformante. Continuarea unor atacuri în acest sens nu cred că contribuie la o gestionare sănătoasă a acestei probleme, ci contribuie la, uh, aprof- la aprofundarea problemelor uh, sociale deja uh, înregistrate și nu răspunde preocupărilor serioase a celor care au contractat uh, aceste credite și doream să știu dacă instituția condusă de dumneavoastră discută riscul uh, sistemic reprezentat de această problemă. V-ați referit deja de mai multe ori la această chestiune. Doream să știu dacă în urma schimbării situației de pe piețele financiare, dacă în urma Uh, reducerii prețurilor uh, acțiunilor la anumite bănci, uh, dacă în condițiile în care reducerea prețurilor activelor de categoria 3 ați gând, v-ați preocupat și de această problemă, care este mult mai gravă decât creditele neperformante și când veți discuta toate aceste instrumente, dacă nu ați făcut-o până acum. Mulțumesc. Cred că ar trebui să adresați aceste întrebări um, mecanismul lui uh, unic de supraveghere, care cred că va putea să vă stea la dispoziție pentru a vă răspunde la următoarea audiere. Însă, câteva carac- uh, răspunsuri cu caracter general. Da, creditele neperformante ar trebui să fie rezolvate pentru că sunt o problemă, slăbesc sectorul ban- bancar afectează în mod uh, negativ uh, ponderea capitalului uh, și a fondurilor proprii, afectează capacitatea de a credita. Deci băncile care au creditele neperformante sunt mai vulnerabile decât cele care nu au asemenea credite neperformante. Însă, trebuie să rezolvăm această problemă astfel încât, distrugând în același timp sectorul bancar, răspunsul, în mod evident, este nu este important să găsim echilibrul potrivit. Nu trebuie să prescriem un medicament care va ucide pacientul. Nu ne dorim ca tratamentul să aibă consecințe mai proaste decât, mai rele decât uh, boala pe care ar trebui să o trateze. Și în acest punct de vedere, Comisia Econ a avut un rol foarte util, ajutând toate părțile interesate, uh, găsind o cale Uh, rezonabilă și eficace în același timp de a rezolva aceste probleme. Însă este important să înțelegem că creditele performante uh, reprezintă o problemă și trecând acum la activele de categoria 3 sau de categoria 2, este o problemă relevantă de asemenea care ne preocupă. Nu am preconizat să publicăm o comunicare uh, pe acest subiect, uh, din câte știu, s-ar putea să fiu, uh, să fiu nevoit să fiu precaut. Poate CERS lucrează la o comunicare pe aceste active pe care, de care eu nu știu nimic. Mulțumesc! Vă mulțumesc și pentru că ați men- menționat rolul acestei comisii. Uh, Stefan Gerold are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, întrebarea mea se referă la uh, sectorul imobiliar european, la care v-ați referit și dumneavoastră pe scurt prețurile apartamentelor sunt importante când vine vorba de evaluarea riscurilor, riscurilor sistemice. După cum știți, criza financiară din 2007 a fost generată de prăbușirea prețurilor de pe piața imobiliară din Statele Unite ale, ale Americii. În propriul dumneavoastră raport, publicat în urmă cu o lună, vă referiți la faptul că prețurile imobiliare rezidențiale într-o serie de state ale Uniunii Europene ar părea să fie supraevaluate. Sfârșitul citatului. Și știm cu toții că există o corelație evidentă cu politica ratei de dobândă urmată de Banca Centrală Europeană și suntem cu toții de acord că o spargere acestei a unei bule pe piața imobiliară ar reprezenta un risc sistemic. Și aș dori să vă întreb cât de mare trebuie să fie uh, rata creșterii anuală pe piața imobiliară înainte de a o considera fi un risc sistemic. Și a doua întrebare. Ce ar, consideră că evoluțiile de pe piața imobiliară europeană sunt suficient de grave și pentru ca Banca Centrală Europeană să intervină, care ar fi instrumentele la care ați recurge? Mulțumesc! Mm, ținând seama de uh, faptul că nu sunt de acord cu faptul că banii pompați de Fed ar fi dus la criza financiară, cred că nu vă surprinde faptul că Cred că ratele de dobândă ar trebui să fie schimbate pentru că piața imobiliară ar fi supraevaluată. Nu aceasta este măsura la care ar trebui să recurgem. Dacă există o supraevaluare a bunurilor de pe anumită piață și, de fapt, piața imobiliară rezidențială are caracteristici de supraevaluare în anumite zone din zona euro. prețurile cresc mai mult decât creșteau în uh, trecut. Și dacă ne gândim la noile contracte de creditare semnate, da, acestea s-au înmulțit pentru s-au înmulțit număr, numărul ipotecilor, de exemplu, semnate, atât rezidențiale cât și comerciale. Și pentru a rezolva aceste probleme, poți recurge la măsuri de supraveghere macroprudențială, nu uh, la măsuri uh, monetare, pentru că dacă am avea o altă abordare, ne-am încălca propriul mandat. Politica monetară trebuie să fie folosită pentru a garanta stabilitatea prețurilor, pentru a asigura redresarea economiei europene, pentru a ne asigura că rata inflației se apropie de obiectivul pe care ni l-am stabilit. Dacă, do- dacă doresc să rezolvi pro- o problemă legată de un sector specific, tre- trebuie să recurgem la politici macroprudențiale și CERS a recomandat o gamă largă de instrumente uh, care pot fi folosite pentru a rezolva această problemă de pe, din sectorul imobiliar. Mulțumesc, Pervanș Beres. De, de de, de l'ESRB, Mulțumesc, domnule președinte. Calitatea dumneavoastră de președinte al CERS, aș vrea să uh, vă văd valoarea mandatului conferit de Comisia noastră pentru revizuirea mandatului uh, CERS. Mă rog, uh, știți că opinia mea n-a avut câștig de cauză de data asta în raport, dar aș vrea să faceți o evaluare, pentru că toată discuția asta a început de la o evaluare a lucrărilor uh, CER și autoritatea, impactul său asupra politicilor uh, întreprinse și schimburile de opinii, mai ales cu Jacques de la Rozier, mm, am, am, ne-am dat seama că trebuia trecut la o nouă etapă pentru ca studiile foarte utile ale CERS să nu rămână la nivel academic, ci să aibă mai mare efect asupra realității, asupra politicilor uh, care se pun în aplicare și conștientizarea riscurilor macroeconomice. Deci, din acest punct de vedere, cum vedeți un dată evoluția unei bune guvernanțe și utilizarea acestor oportunități. Și o a doua întrebare, uh, și cred că v-ați referit la lucrul acesta, uh, riscul identificat foarte clar și, și dezvoltat pe durata schimbului nostru de opinie anterior era vorba de riscul uh, din, din uh, domeniul uh, imobiliar comercial, unde uh, ați avut cuvinte tari și ați vorbit despre domeniul imobiliar, dar ce recomandări ați face concret în acest domeniu? Uniunea trebuie să aibă o inițiativă legislativă la acest capitol, G20, G7, cine să acționeze? Pentru că ați fost, ca să spun așa, alarmist în legătură cu respectivul risc uh, la care era supus acest sector, sau mă rog, uh, pe care acest sector îl aducea la adresa economiei europene. Deci ar, aș vrea să aud niște propuneri concrete. Cum să ieșim din capcana asta? Uh, on, on the first question, the whole discussion started... În legătură cu prima întrebare, Întreaga discuție a început de la percepția că CERS ar acționa într-o situație de conflict de interese pentru că nu ar atrage atenția asupra riscului reprezentat de ratele de dobândă reduse la adresa stabilității financiare. Și concluzia a fost că pentru a poziționa CERS într-o situație în care să nu mai există acest conflict de, de interese, guvernanța CERS ar trebui să fie schimbată. Premisa nu este adevărată, pentru că CERS a atras atenția asupra potențialului eh, riscant reprezentat de ratele de dobândă redusă și oricum nu este adevărat că Banca Centrală de Europeană este într-un conflict de interese vis-a-vis -vis de CERS, pentru că BCE are doar două voturi din cele 36 din eh, Consiliul de Administrație al CERS. Deci, diagnoza a fost greșită, nu exista niciun fel de conflict de interese și nici tratamentul prescris nu a fost cel bun. Consecința continuării pe această linie ar fi că schimbarea guvernanței CERS, sau cel puțin propunerile pe care le-am văzut până acum în acest sens, ar transforma CERS într-o instituție, într-o instituție mai puțin capabilă să-și respecte mandatul. În plus, dacă am dat curs anumitor propuneri deja făcute, vocea CERS mm, ar fi și mai uh, greu de, de interpretat, mai, ar fi mai puțin uh, clară când vine vorba de stabilitatea financiară și de chestiunile macroprudențiale. Deci, în mare, desigur, această discuție poate fi continuată și acestea fiind spuse, totuși, CERS vă stă la dispoziție, va putea da curs sugestiilor dumneavoastră în cel mai bun mod cu putință și suntem dispuși să îmbunătățim toate punctele care, care trebuie îmbunătățite, însă nu cred că o schimbare a guvernanței ar fi răspunsul potrivit. În ceea ce privește riscurile reprezentate de, pro- de proprietate, proprietățile imobiliare comerciale, problema cheie este următoarea. Aceste riscuri au crescut odată ce valorile au crescut, însă principalul actor aici nu este sectorul bancar, ci instituțiile uh, nebancare. Și uh, CERS a cerut extinderea setului de instrumente pentru a acoperi și instituțiile nebancare. A fost deja exprimată. Întotdeauna am afirmat că avem nevoie de instrumente care să acopere și alte instituții financiare și alți actori financiari uh, din afara sectorului bancar și aceștia trebuie să facă obiectul uh, politicilor macroprudențiale anumite autorități de supraveghere au identificat uh, aceste riscuri, însă nu știu ce să facă vis-a-vis de ele pentru că nu dispun de instrumentele necesare. Mulțumesc! Mulțumesc pentru această precizare foarte importantă. Putem încheia și această a doua parte a reuniunii noastre. Mulțumesc, vă mulțumesc foarte mult pentru dialogul uh, monetar foarte interesant, pentru dialogul cu CERS pe care l-am avut pentru cooperarea foarte strânsă pe care ați avut-o cu Parlamentul European în interesul Uniunii Europene. Vă mulțumesc!